Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, bine ați revenit și bine ați venit la această sesiune de după amiază pe care o deschid prin prezenta. Îl salut în mijlocul nostru pe ambasadorul kazah și acum vă spun că începem cu uh, raportul Iaconsari cu privire la uh, raportul despre provocările uh, parteneriatului UE-Kazahstan. Este și o audiere publică pe această temă în contextul analizei recomandărilor pe care Eh, care au fost formulate pentru un parteneriat aprofundat. Votul va avea loc eh, în comisia noastră pe 11 octombrie, iar eh, în noiembrie raportul care este în același timp o formulare a mandatului Parlamentului European va fi adaptat. Știm că în această relație de parteneriat între UE și Kazahstan există o serie de oportunități și provocări în același timp trebuie analizate multe oportunități și posibilități care nu privesc doar comerțul și uh, schimburile economice, ci și uh, schimburile academice uh, și civile. Știm că cele mai recente evoluții și evenimente din Kazahstan reprezintă motive de îngrijorare serioase sub raportul respectării drepturilor omului, dar și în ceea ce privește respectarea principiilor de democrației și libertatea presei. Detalii la discutarea raportului. Înainte de a da acum cuvântul vorbitorilor invitați, dau cuvântul domnului Paolo Bartolozzi, care este șeful delegației UE Kazahstan, UE Kyrgyzstan și UE Uzbekistan și care este și membru al Comisiei pentru relația cu Tajikistan, Turkmenistan și Mongolia. O serie de țări care e foarte dificil să re, reunește așa într-un, într-o singură misiune. Domnule Bartoloți, aveți cuvântul. Grație. Vorrei... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să îi mulțumesc, domnul președinte Broc, pentru organizarea acestei audieri importante. Regret că nu voi putea să particip până la sfârșitul acestei audieri pentru că uh, trebuie să mă prezint la vot în Comisia de Mediu, dar uh, încerc să particip cât este totuși cu putință uh, la aceste dezbateri care cred eu și sunt convins de fapt că vor fi palpitante, interesante. Uh, asta nu în ultimul rând, pentru că uh, Kazahstanul este o țară nu doar foarte interesantă, ci și un partener foarte important pentru Uniunea Europeană. Relațiile bilaterale, politice, economice s-au uh, intensificat mult de la dobândirea independenței Kazahstanului, iar această țară care a rezultat din, de pe urma dizolvării Uniunii Sovietice a progresat uh, enorm în ultimii 20 uh, de ani, uh, deținând una din economiile cele mai dinamice din regiune. Standardul de viață general s-a ameliorat, asta evident și mulțumit rezervelor de materia, materii prime și de combustibile ale acestei țări. Kazahstanul mai este un uh, jucător important și în ce privește uh, dinamizarea Asiei uh, Centrale. De altfel, țara și-a și asumat un rol de lider în regiune și este și un partener important pentru dezvoltarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și alte state din regiunea central asiatică. Pentru noi este foarte important să uh, avem o abordare corectă în noul parteneriat uh, cu această țară și trebuie să ne asigurăm că uh, vom merge în direcția, vom păși în direcția apropierii acestei țări de Uniunea Europeană. Nu mă gândesc doar la interese strategice și economice bilaterale, și mă gândesc în, în special la împărtășirea experienței uh, noastre acumulate uh, în domeniul uh, democrației și libertății, probleme pe care, experiențe pe care am putea o împărtăși cu poporul kazah. Nu toate conflictele trebuie soluționate cu armele. Credem că democrația, garantarea și Uh, implementarea drepturilor omului uh, sunt uh, niște obiective realizabile. Rezultatele de până acum, oricât de pozitive ar fi ele, nu sunt suficiente. Însă, fără un dialog nici n-am fi putut avea un, un, un progres de consemnat și de aceea cred că tocmai acest dialog trebuie consolidat și intensificat pe viitor. Este Uh, important să procedăm într-o manieră coerentă și echidistantă, echilibrată și să abordăm cele mai importante teme pas cu pas, concret. Doar printr-un dialog și un schimb de opinii reciproc uh, putem să mergem mai departe. Nu este uh, bine ca această, aceste contacte să se realizeze doar prin confruntări. Deci și în ce privește democrația, statul de drept și drepturile omului, trebuie să uh, colaborăm, să conlucrăm cu poporul kazah, uh, trebuie să facem în așa fel încât condițiile de viață uh, în această țară să se amelioreze. Cooperarea noastră poate garanta și o consolidare a mediului de afaceri, a schimburilor comerciale, a relațiilor politice pe diferite planuri. Astfel, am, avem șansa să constituim uh, și să consolidăm o relație de parteneriat bazată pe valori comune. Mulțumesc! Ich. Mulțumesc, stimate coleg. Și acum trecem la audierea experților. Mai întâi îi dau cuvântul doamnei Marlene Laruel, care este cercetător la EUCAM și director pentru programul uh, Asia Centrală la Universitatea George Washington. Îi mulțumim, mulțumim domniei sale că și-a luat steneala de a uh, parcurge cale lungă până la noi și abia așteptăm să ne împărtășească din cunoștințele sale. Mulțumesc. For inviting me and for giving me the floor. Mulțumesc pentru invitație, că mi-ați dat cuvântul. Vreau să mă refer la relația între dezvoltările democratice și guvernanță, pe de o parte, și problema securității, pe de altă parte. Cred că Kazahstanul disociază relevanța democratică și securitatea și vede securitatea ca un fel de uh, problemă care vine din Afganistan. Însă, guvernanța este strâns legată de acest subiect și instituțiile europene au dreptate să pună accentul pe securitate. situația de securitate din Kazahstan s-a înrăutățit din 2011 și este vorba de un nou trend uh, care trebuie să fie rezolvat în legătură cu autoritățile cazace. Am selectat trei probleme care ar trebui abordate. În primul rând, dacă situația din închisori și în facilitățile de detenție din Kazahstan uh, nu se îmbunătățește, uh, situația riscă să se agraveze Eh, închisorile sunt eh, un loc cheie pentru recrutarea eh, în grupările islamiste radicale și în grupările de criminalitate organizată. În Kazahstan, în anumite închisori din provincie, situația este ehm, gravă și acest lucru ne preocupă în special în cazul detenției tinerilor pentru că tinerii uh, care intră în sistemul de detenție uh, pot să îmbrățișeze mult mai ușor o abordare radicală antiguvernamentală. Așadar, se pot face lucruri pentru a îmbunătăți lucrurile în colaborare cu instituțiile europene pentru a combate proasta guvernare a închisorilor. Acest lucru, bineînțeles, că merge mână în mână cu întregul sistem judiciar care nu este într-o situație foarte bună și am dorit să vedem o voință politică din partea statului kazah de a îmbunătăți situația în închisori și în sistemul juridic în general, pentru că este vorba de o problemă de securitate, de fapt, care trebuie să fie discutată cu autoritățile kazace, kazahe și uh, asta într-un parteneriat mai aprofundat. Un al doilea element de securitate ține de elementele de poliție și de securitate. Aici comunitatea internațională și în special instituțiile europene trebuie să acorde o atenție mai mare. Serviciile de poliție și securitate sunt foarte corupte în Kazahstan ca și în general în Asia Centrală. Această corupție se remediază nu doar prin uh, presiunea uh, externă sau uh, când grupurile corupte nu sunt relaționate cu altele sau atunci când uh, lupta împotriva corupției merită doar să, are menirea doar să elimine un concurent. Și corupția aici ține de securitate, pentru că de câțiva ani vedem că trendul a devenit mai vizibil. Mai multe atacuri uh, sunt localizate, tensiunile între grupele, grupurile criminali de crimă organizată um, se confruntă în mod deschis pentru a dobândi anumite active. În unele cazuri, poliția și uh, serviciile de securitate fac parte din această economie din umbră. Lucru care trebuie să fie remediat și adus în discuție cu partenerul kazah. De asemenea, Trebuie să discutăm despre rolul anumitor servicii de securitate în migrația ilegală, în traficul de ființe umane și migrație ilegală în Kazahstan. S-a încercat uh, o cooperare cu comunitatea internațională, însă trebuie să se remedieze corupția din interiorul sistemului. O preocupare în creștere legată de aceste servicii de securitate. Dacă bumul uh, este vorba de rolul uh, serviciilor private de securitate. Este uh, un fenomen global, nu uh, ține doar de Kazahstan. Este vorba de privatizarea serviciilor de securitate, fenomen întâlnit peste tot în lume, însă fenomenul trebuie să fie monitorizat în Kazahstan pentru că sistemul judiciar este slab și corupt. Deseori, cei care lucrează în agențiile private de securitate și care se ocupă de securitatea unor uh, bunuri publice sau uh, întreprinderi private provin din armată, din miliție sau din forțe polițienești și aceste persoane au legături cu activități de afaceri. Deci apare o anumită cultură a impunității în interiorul serviciilor de securitate și a poliției, atât atunci când sunt servicii de poliție de stat, cât și servicii de securitate privată. Însă, în general, în contextul din Kazahstan și din regiunea din vest și din sud. Situația este în special gravă. De asemenea, pregătirea uh, în legătură cu catastrofele naturale și industriale. Kazahstanul încearcă să lucreze pe aceste probleme, însă este departe de îmbunătățirea notată în Rusia cu Ministerul pentru Situațiile de Urgență. Este o problemă din ce în ce mai urgentă, pentru că evaluarea de risc pentru pregătirea pentru catastrofe este un moment când toate structurile uh, societății interacționează și vedem că populația este foarte uh, nemulțumită în legătură cu uh, capacitatea statului de a asigura activități de elementare în cazul inundațiilor sau incendiilor. Deci trebuie îmbunătățită lupta împotriva corupției în interiorul, în interiorul organelor de stat și trebuie să revalorizeze felul în care acordă servicii și securitate cetățenilor proprii. De asemenea, trebuie investit mai mult în capitalul uman și în informații. De asemenea, întregul sector al evaluării de risc este crucial în Kazahstan și pentru par, parlament, partenerii europeni trebuie să fie un lucru ceea ce trebuie să facă partenerii europeni este să dea indicații în legătură cu felul în care se pot utiliza serviciile de informații pentru a îmbunătăți calitatea de asemenea, se discută despre rolul noilor tehnologii de comunicații, de telecomunicații pentru a acorda securitatea. Putem discuta despre securitatea electronică. Uh, sperăm că negocierile în legătură cu securitatea electronică vor fi mai vor îndemna autoritățile kazahe să aibă o abordare mult mai deschisă și mai democratică. Toate aceste probleme pe care le-am menționat sunt întâlnite și în statele europene, însă trebuie să fie privite într-un uh, context regional riscant și ar trebui să abordăm conceptul de guvernanță democratică ca susținător al securității. Ar trebui angajate autoritățile într-un dialog cu un accent pe legătura între guvernanță și securitate, pentru că poate să fie una dintre problemele care sunt comune între noi și Kazahstan. O definiție mai largă a securității introducând legătura cu buna guvern- guvernanță, ar fi un lucru salutar care ar putea fi introdus în relațiile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc doamnei Laruel pentru prezentarea sa. Îi dau cuvântul acum domnului Evgeni Joftis, președintele Consiliului Biroului Internațional Kazah pentru Drepturile Omului și Statul de Drept. Mulțumesc! Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei, domnilor și domnilor, în urmă cu câteva zile, un altul comisar pentru drepturile omului a menționat Kazahstanul, Belarusul, ca fiind printre cele 16 țări care își oprim opoziția și criticii guvernului. Așa cum a spus în altul comisar, autoritățile au recurs la toate metodele de opresiune, cum ar fi arestările, tortura, calomnia. Pentru a prezenta situația drepturilor omului și a libertăților politice în Kazahstan, trebuie menționate toate tendințele negative. În ultimii 15 ani nu au existat uh, deloc alegeri care să fie recunoscute de către OSCE sau de misiunea UE ca fiind uh, alegeri care respectă uh, regulile de organizare. ALGA, unul din partidele de opoziție care are peste 60.000 de membri, nu a reușit nici măcar să se registreze în ultimii șase ani. Ca urmare, nu a putut să-și înceapă o activitate politică normală. Organizațiile publice încă nu pot să se înregistreze și ca urmare a acestui lucru ă, sunt Uh, controlate ideologic și astfel sunt controlați ideologic toți cetățenii. Nu există libertatea de adunare, ceea ce contravine regulilor OSCE. Chiar și un individ care vorbește este considerat ca adunare și prin urmare prezența este interzisă. Demonstrațiile, marșurile sunt interzise în mai 2012, organizații din uh, societatea civilă și partide politice au făcut peste 150 de cereri de a organiza o demonstrație pentru uh, comemorarea victimelor represiunii în secolul trecut. Și de fiecare dată când s-au organizat uh, anumite reuniuni pașnice, Anumiți organizatori și participanți au fost deținuți eh, timp de 15 zile, fără niciun fel de acuzare. Eh, Organizatorii au fost arestați și înaintea eh, manifestațiilor respective. Nu există nici o platformă posibilă pentru ca reprezentanții societății civile să-și prezinte uh, opinia media scrisă independentă și jurnaliști au fost hărțuiți. Cu adoptarea noului regulament prin privind libertatea de conștiință, situația s-a înrătoțit și mai mult. Tortura este foarte răspândită. Există plângeri uh, nenumărate în acest sens. Kazahstanul nu și-a respectat obligațiile uh, în conformitate cu tratatul internațional împotriva torturii și a extradat peste 25 de cetățeni uzbeci în Uzbekistan. Accesul la informațiile ecologice, conform Convenției de la Orhus, uh, de asemenea reprezintă o problemă. Comitetul Convenției de la Orhus va face din nou o sesizare în acest sens. De asemenea, vă atrag atenția asupra proceselor care au loc acum împotriva unor membri ai opoziției. Ambasadorul Kazah, eh, delegația UE Kazahstan, a făcut ieri niște declarații chiar aici. Poate puteți vorbi puțin mai lent. Dat fiind că Parlamentul European a adoptat deja o rezoluție privind evenimentele de la Januzi și și-a exprimat îngrijorările în legătură cu situația opoziției, aș vrea să spun cum percep eu evenimentele. După cum știți, această grevă a foamei a fost uh, organizată de lucrători din Januzi acum 8 luni. În ciuda eforturilor de negociere, sau nu s-a desfășurat un dialog normal, ci peste 1000 de lucrători au fost concediați, lucrători care participaseră la protest. Greva a fost pașnică, acești oameni nu au incitat la violență. În septembrie, de ziua independenței, autoritățile au hotărât să pună capăt protestului și să organizeze un marș în același loc unde avea loc greva foamei. Lucrurile au escaladat, au avut loc uh, proteste violente Poliția a deschis focul și 15 oameni și-au pierdut viața. Autoritățile nu au uh, desfășurat o anchetă deschisă asupra evenimentelor din Januzi, deși există multe solicitudini în acest sens din partea organizațiilor internaționale, printre care și Parlamentul European. La începutul acestui an au avut loc mai multe procese penale, au fost condamnați mai mulți activiști și cinci polițiști au fost acuzați și judecați. Cine a dat ordinul de a se folosi forța? Trebuie să subliniem faptul că polițiștii a căror acțiune a dus la moartea unor uh, persoane au fost condamnați. Acum, în orașul Ataud, are loc un proces penal împotriva unor activiști care au fost acuzați de incitare la dezordine publică și de stabilirea unui grup criminal organizat. Eu am urmărit aceste procese de la început. De șase ani, membrii acestui partid încearcă să și înregistreze partidul. Un partid care nu a participat la violențe, nu a incitat la violență. E un partid de tip parlamentar care se opune cu tărie actualului regim. Pentru a atinge obiectivele, procurorii folosesc metode și limbaj sovietic subminează astfel temeliile democratice ale statului nostru. Stat care uh, a semnat anumite convenții internaționale. Și uh, eurodeptatul Paul Murphy are o reputație foarte proastă pe lângă autoritățile din Kazakhstan. Problema opoziției politice e o problemă din ce în ce mai gravă și dacă verdictul da, va fi de vinovăție, ei bine, într-adevăr vom vedea că întreaga mass media independentă e în mare pericol, precum și activiștii. În lumina negocierilor făcute privind uh, cooperarea dintre UE și Kazahstan, vă rog să vă adresați autorităților kazahe și să îi întrebați ce se întâmplă cu respectarea drepturilor omului și a libertăților civile. Trebuie să le cereți să se înființeze o comisie cu observatori internaționali care să ancheteze independent evenimentele acestea. Să se știe ce s-a întâmplat în orașul Januzi. Să se pună capăt procesului la adresa domnului Karpalov și să le cere să asigure o funcționare independentă atât a opoziției cât și a mass media Se del suo contributo. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul acum doamnei Andreea Spitz. Grazie tante. Ladies and gentlemen, thank you very much for the chance to speak here in this uh, round. Mulțumesc, domnule președinte, că îmi oferiți posibilitatea să iau cuvântul în această rundă. Kazahstanul este fără îndoială cel mai important partener strategic al Uniunii Europene în regiunea central-asiatică, din mai multe motive. Odată pentru profilul economic al acestei țări, eh, care a reușit să se integreze în capitalismul global. În al doilea rând, este un partener, un partener important al NATO și eh, este un partener important pentru noi și din cauza stabilității politice. Uh, partidul de guvernământ uh, uh, guvernează această țară de 20 de ani, fără schimbări importante în politica sa și este de asemenea un guvern care este deschis cooperării economice cu Vestul și cu Uniunea Europeană. Pe de altă parte, sigur că așteptările față de liberalizarea politică și față de uh, regulile statului de drept nu au fost uh, întâmpinate, nu au fost uh, împlinite. Îmi cer scuze. Imaginea Kazahstanului ca ancor de stabilitate, elemente de stabilitate în regiune, este ușor uh, uh, avariată. De ce? Pentru că există uh, a fost uh, o revoltă în Kazahstanul de vest care a fost suprimată cu mare violență, alte elemente de uh, violență, cazuri de tortură care au fost cunoscute, um, represalii împotriva activiștilor și um, asta în ciuda semnării de către Kazahstanul a Convenției Națiunilor Unite împotriva torturii din 98. Activiștii din societatea civilă care îndrăznesc să critique uh, guvernul trebuie să se aștepte la represalii. De aceea, în altul reprezentant al uh, Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a solicitat uh, elucidarea uh, tuturor cazurilor de uh, tortură și de încălcarea uh, drepturilor omului. Uh, sunt uh, mai multe uh, procese împotriva unor activiști uh, în curs de desfășurare, cel mai retrând dintre ele nu respectă nici minimul de standarde și garanții procesuale. Da. Este o domnie a legii și, uh, prin lege și nu domnie a legii în această țară. Da? Deci uh, aici inclusiv avocatul apărării nu face altceva decât să dovedească vina și culpa acuzatului. Politica în Kazahstan este dictată mai mult decât oricând de dorința de a păstra anumite poziții de putere și de a suprima orice mișcare de uh, opoziție de, care vine de jos. Apoi, uh, diferite grupuri uh, salafiste uh, încep să submineze povestea de succes și de prosperitate care până acum a existat în uh, a domnit în Kazahstan. Da? Asta nu înseamnă că se protestează mai mult în Kazahstan, eh, ci se înseamnă, înseamnă doar că există o infiltrare a acestui curent în structurile inclusiv eh, statale. De asemenea, mediul politic eh, consemnează o scădere a legitimității regimului actual ceea ce înseamnă că este din ce în ce mai dificil pentru uh, regimul actual să păstreze o, o poziție echilibrată. Deci trebuie să punem sub semnul întrebării uh, stabilitatea politică din Kazahstan uh, ca și premisele ale stabilității pe care până acum le-am acceptat. În um, cel de-al cincea an punerii în aplicare a strategiei Uniunii Europene pentru Asia Centrală, trebuie să ne întrebăm dacă Uniunea Europeană și statele sale membre sunt suficient de conștiente de faptul că instrumentele politice pe care le folosim actual în relația cu Kazahstanul și cu statele învecinate uh, nu mai sunt de actualitate. Uniunea Europeană este angajată să contribuie la deschiderea societăților asiatice și să închidă uh, vidul care există în uh, relația din, cu aceste state. Pe de altă parte, sigur că ne așteptăm să existe stabilitate în aceste regiuni și uh, Uniunea Europeană susține prin cooperare politică și economică stabilitatea din regiune, inclusiv prin uh, uh, transferul de tehnologii, uh, între altele tehnologii care sunt uh, necesare pentru combaterea unor grupuri extremiste sau uh, teroriste. Pe de altă parte, grupurile de interese și de putere în jurul președintelui Nazarbayev sunt în măsură să acapereze din ce în ce mai multă părere. În ce privește, eh, putere. În ce privește uh, sferul, sfera politică, uh, chiar și în Kazahstan se observă o oarecare decentralizare, ceea ce uh, crește riscurile uh, în relația Uniunii Europene cu structurile din Kazahstan. În încheiere și ca o concluzie, îmi permit să spun câte ceva despre implicațiile celor uh, enunțate în reflexiile mele, ale, implicația ale uh, acordului de parteneriat. În rezoluția sa din martie 2011, uh, Parlamentul European uh, a arătat că atât Uniunea Europeană, cât și Kazahstanul ar putea beneficia de pe urma unei cooperări economice uh, aprofundate. Dar aceste progrese, sigur că trebuie să fie condiționate de reformele politice din Kazahstan, adică de decizia uh, și voința politică, nu în ultimul rând, a regimului politic uh, kazah de a adopta valori comune cu ale noastre. Aceasta este baza oricărei uh, cooperări solide. Poate că este o atitudine de modă veche, dar uh, fără aceste condiționalități, negocierile sunt, uh, nu sunt altceva decât un schimb politic, uh, politicos de replici. De aceea, se recomandă aderarea la patru principii pe care aș vrea să le enunț în, ca un soi de concluzie. În primul rând, less is more, mai puțin e mai mult. În loc să acoperim toate cazurile posibile de cooperare și toate linii, canalele de cooperare, ar trebui să stabilim niște priorități. O, apoi, trebuie să avem o dezbatere uh, realistă cu privire la fezabilitatea cooperării economice și cu Kazahstanul și uh, beneficiile pe care aceasta le-ar avea pentru noi. În al treilea rând, dezbaterea nu trebuie să se orienteze după uh, elemente tehnice, ci mai degrabă politice, pentru că valorile împărtășite sunt cruciale pentru o bună cooperare. Și în al patrulea rând, angajamentul față de valori politice comune nu trebuie măsurate după declarațiile făcute, ci trebuie măsurate după faptele și măsurile luate. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc frumos pentru contribuția dumneavoastră. Acum dau cuvântul domnului Tobias Bauman, care este, este eh, șeful departamentului Rusia, Europa eh, de Sud-Est, Turcia așa Asia Centrală în Camera de Comerț și Industrie a Germaniei. Vă rog. Yeah, thank you very much. I would like to give my presentation in German if possible, so that Permiteți voi uh, vorbi uh, în limba germană, care este limba mea maternă zunächst für die Einladung. Vă mulțumesc mai întâi pentru invitație, uh, domnule președinte. Uh, sigur că eu vă voi vorbi din perspectiva economiei germane, dar ceea ce vă voi spune cred că are validitate și pentru Uniunea Europeană în ansamblul său. Um, deci cred că sunt transferabile experiențele noastre naționale asupra Uniunii Europene. Kazahstanul este cel mai important partener pentru Uniunea Europeană și pentru Germania în același timp din regiunea Asiei Centrale. Asta nu a fost dintotdeauna așa, pentru că cea mai mare țară din Asia Centrală, care a, inițial avea uh, perspective mult mai bune, era Uzbekistanul, cu 25 de milioane de locuitori în plus. Dar Kazahstanul, uh, uh, în temeiul dezvoltării sale economice liberale și prin dezvoltarea sectorului petrolier și al gazelor, a depășit Uzbekistanul în această privință în cursul anilor 90 și practic 90% din comerțul cu țările din Asia Centrală, care s-au desprins ordinare din Uniunea Sovietică, are loc acum cu Kazahstanul. Kazahstanul are o economie bazată pe materii prime. Aproape 90% din producția sa sunt uleiuri minerale, gaze, metale, metale rare, care sunt exportate în special spre Europa, dar și în Germania, evident. Germania are o pondere în schimburile cu Kazahstanul eh, de 25 până la 30%. Cel mai mare investitor eh, în a fost însă regatul țărilor de jos, eh, după aia Germania, apoi Franța, Canada, China. Deci noi avem o pondere de 1,6% din relațiile comerciale totale ale Kazahstanului. Deci Kazahstanul încă nu este neapărat un, o locație de producție, ci mai degrabă un vânzător de materii prime, dar este un partener extrem de dinamic și unul din partenerii cu cele mai mul, cea mai mare creștere. Produsul imper, uh, intern brut crește uh, cu 5-6% pe an și importurile din Uniunea Europeană în Kazahstan au crescut cu 43%, exporturile cu 15% către Uniunea Europeană și comerțul bilateral dintre Uniunea Europeană și Kazahstan se cifrează undeva la 29 de miliarde euro din care Germania are o pondere de 6,2 miliarde. Cresc într-adevăr, importurile dinspre Germania în Kazahstan mai repede decât importurile din Kazahstan în Germania. Ca să vă dau o imagine asupra ordine de mărime. Vă spuneam, volumul de schimburi comerciale este de circa 6,2 miliarde Uh, euro anual. Uh, sigur, schimburile Kazahstanului cu Rusia se află undeva la 75 de miliarde de euro, deci de 10 ori mai mult. Kazahstanul, asemenea tuturor țărilor din regiunea uh, central-asiatică, are un mare deficit în ce privește infrastructura, modernizarea proceselor de producție, modernizarea sistemelor de gestiune comunală, a infrastructurii în general, a sectorului uh, asistenței medicale și așa mai departe. Această privință, Kazahstanul este pentru toate statele noastre, uh, pentru toate economiile naționale din Europa, un partener extraordinar de important și cu mare potențial. Deci uh, trebuie exploatat acest potențial. Eh, interesantă, pe de altă parte, este lichiditatea partenerilor kazac și capacitatea lor de eh, a eh, crește foarte dinamic prin gestionarea prețurilor lor la materii prime. Dependența de prețurile la aceste materii prime este, de altfel, un element foarte important în relația noastră cu partenerii kazași. Deci, uh, asta înseamnă că uh, volumul de schimburi economice uneori se datorează manipulării prețurilor la materii prime și nu neapărat creșterii ale a schimburilor economice. Um, probleme care există, sigur, există uh, o redusă transparență a guvernanței, există uh, multe obstacole birocratice, biro, eh, obstacole birocratice, corupție, avem eh, o, a face o dezvoltare eh, încă deficitară a IMM-urilor și sectoare importante ale economiei sunt dominate de structuri de tip monopolist, uneori organizate privat, dar oricum controlate de stat. De aceea, ă, șansele și ă, posibilitățile de recuperare a acestor deficite sunt foarte mari. Sigur că interesul ă, partenerul kazaș este să depășească această dependență de statutul de furnizor de materii prime. Kazacii, dacă vorbești cu ei, îți spun că ei vor să și producă să realizeze produse proprii, să-și diversifice paleta de, de ofertă economică. Ehm, dar, ehm, din păcate, din multe privințe, ehm, Kazahstanul încă nu este suficient de atractiv sub acest raport. Condițiile cadru, nu știu cât, cât timp am, domnule președinte, cât mai pot vorbi, întreabă vorbitorul. Am mai am, mai aveți patru minute, spune președintele. Deci dificultatea ă, constă în faptul că condițiile cadru nu sunt ă, așa cum ă, ni le dorim și că toate, toate investițiile care se fac acolo se fac din considerent, luând în considerare criterii clare de management și de, de, de gestiune. Asta nu înțeleg cazaci întotdeauna există mai multe acorduri pe care Germania le-a semnat cu uh, Kazahstanul. Um, uh, acum trebuie să ne gândim ca oportunități la faptul că uh, uh, sectorul bancar a, a suferit uh, și în Kazahstan pe urma crizei și uh, că există și alte uh, obstacole care trebuie depășite. Mulțumesc. Contributo. Mulțumesc, uh, spune președintele. Acum avem onoarea să dăm cuvântul domnului Iap Vinen, director general adjunct al uh, Confederației uh, Internaționale pentru Comerț Exterior. When uh, the president of... Mulțumesc. Atunci când președintele Kazahstanului Azerbaev, Azerbaev și-a prezentat ideile în legătură cu modernizarea socială a Kazahstanului 20 de pași spre o, societate universală a muncii, bineînțeles că am început să ne întrebăm cu cine va face el acești 20 de pași. Confederația Internațională a Sindicatelor, pe care o reprezint astăzi, lucrează cu două federații sindicale din Kazahstan, care sunt afiliate internațional la ITUC, Uh, au solicitat uh, afilierea, dar nu a fost încă acordată. Una dintre federații reprezintă 1,2 milioane de lucrători și spune că organizează 38% din forța de muncă. A doua federație este CFTUK, de asemenea foarte activă în aceleași regiuni. Sindicatele sunt limitate de politica social-economică total dominată de către guvern și de către sistemul salarial și o legislație a muncii care poate să fie considerată cel puțin extrem de complexă și inflexibilă. Reprezentanții sindicali nu au niciun fel de experiență cu uh, dialogul social între partenerii sociali și respectă legea și ordinea. Sindicatele nu pot să apere interesele lucrătorilor conform legii. Cu toate că Kazahstanul a ratificat, ratificat cele opt convenții fundamentale ale Organizației Mondiale a Muncii, uh, Convenția 87 în legătură cu libertatea de asociere și 98 în legătură cu dialogul, uh, negocierile colective, în practică aceste lucruri nu sunt respectate. În regiunea nordică se estimează că au murit lucrători uh, într-un conflict de muncă. În primul rând, nu s-au respectat uh, partenerii sociali, a existat o tradiție de impunere a măsurilor fără negocieri și consultări uh, și cu o legislație foarte restrictivă. În al doilea rând, incompetența uh, tuturor partenerilor din conflict. Sindicatele au fost prea slabe, fără experiență, s-au temut să acționeze liber într-un mediu ostil și nesigur, cu uh, sancțiuni mari și extreme în cazul în, în cazul în care legile foarte stricte nu sunt respectate. Angajatorii s-au comportat uh, în mod indecent nu au fost pregătiți să negocieze în mod normal și chiar și investitorii din spatele unelor, unelor companii nu au intervenit. Autoritățile s-au temut că un conflict deschis ar, ar duce la un fel de libertate ara- primăvară arabă în Kazahstan și au folosit violență extremă evenimentele tragice din regiune din 2011 au fost descrise foarte bine într-un raport recent al organizației Human Rights Watch, raport pe care îl susțin pe deplin. Cel mai mare sindicat din Kazahstan a încercat să participe la negocieri, dar a pierdut uh, controlul asupra grevelor și demonstrațiilor. Nu uh, a beneficiat de încrederea lucrătorilor. Alte grupuri, inclusiv opoziția, au preluat un rol de conducere în proteste. A durat ceva timp până când liderii sindicali din Kazahstan și-au dat seama că au nevoie de susținere internațională de la Confederația Internațională uh, a Sindicatelor și uh, de la Internațional, Organizația Internațională a Muncii pentru a nu fi vorba doar de un incident izolat intern, împreună cu experții Organizației Internaționale a Muncii, am conchis că codul muncii inflexibil și limitat uh, complic- și uh, faptul că este foarte dificil să faci grevă, nu există grevă legală nu a existat nicio grevă legală în cei 20 de ani de după independența Kazahstanului. Împreună cu Comitetul de Experți în legătură cu aplicarea convențiilor Organizației Mondiale a Muncii, cu toate că experții au cerut uh, guvernului să schimbe legea, uh, Organizația Mondială a Muncii a fost uh, solicitată să consilieze guvernul în legătură cu modificarea codului muncii. Acest proces continuă și guvernul a introdus recent un proiect în legătură cu schimbările din legislația muncii, însă lucrurile nu arată foarte bine deocamdată. Cu toate că există anumite îmbunătățiri, acest proiect de lege include regulamente și mai stricte legate de crearea și Uh, funcționarea Uniunilor și sancțiuni și mai drastice împotriva grevelor ilegale. Cea mai, cel mai mare sindicat din Kazahstan, care este în mod normal pentru stabilirea legii și a ordinii, nu este de acord cu acest proiect de lege și a protestat și împotriva interferențelor în ce în ce mai mare ale autorităților în, în, um, în temele sindicale. Acest lucru ne dă o oarecare speranță că procesul de reformă al mișcărilor sindicale uh, a început să funcționeze. Organizația Mondială a Muncii și Confederația Internațională a Sindicatelor au început să facă uh, ateliere în legătură cu drepturile muncii și aceste uh, lucruri sunt uh, luate mult mai în serios decât în trecut, dar bineînțeles prea târziu. Au existat și câteva misiuni ale mișcării internaționale sindicale și recomandări către sindicate pentru a se reforma și a deveni structuri democratice în sprijinul lucrătorilor și nu în sprijinul legii și autorităților. În legătură cu alte inițiative sindicale din Kazahstan mai mici, puterea sindicatelor majore va fi necesară pentru a duce la schimbări reale. Însă fără un cadru legal, fără a respecta rolul uh, unor sindicate independente, s-ar putea să existe uh, un număr din ce în ce mai mare de conflicte de muncă în perioada imediat următoare. În ceea ce privește provocările parteneriatului UE Kazahstan, pe noi ne interesează în primul rând standardele democratice și sociale la nivel comunitar, care nu sunt respectate în momentul actual în Kazahstan. În ceea ce privește dezvoltarea parteneriatului între Uniunea Europeană și Kazahstan, bineînțeles că pledăm pentru condiții stricte care să includă respectarea tuturor convențiilor Organizației Mondiale a Muncii, în legislație și în practică și ca legislația națională și codul muncii să fie adus în conformitate cu standardele internaționale, nu doar uh, în legislație, ci și în practică. Vă mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. În acest moment predau, trebuie să predau președinția pentru că trebuie să fiu prezent într-o altă comisie și o rog pe doamna Lise Iaconsari să preia prezidriul. Our guest speakers who shared. Vă mulțumesc foarte mult. Le mulțumesc invitațiilor noștri care ne-au uh, prezentat din experiența dumnealor. A fost uh, foarte interesant să vă ascultăm. Ca raportoare pentru negocierile legate de acordul de parteneriat comercial, pot să vă spun că suntem pe calea cea bună. Avem niște recomandări care sunt în ultimul stadiu de finalizare a unui compromis. În rezoluția noastră din martie, dar și acum, în recomandările noastre, am spus întotdeauna că progresul la negocierile legate de acest acord trebuie să țină de progresele făcute în cadrul reformei politice și în cadrul angajamentelor față de drepturile omului și democrație. și de aceea am cerut sprijinul Uniunii Europene în pregătirea juridică, ceea ce privește educația, asistența și călăuzirea pentru punerea în practică a planului de acțiune pentru drepturile omului, care de fapt e un plan foarte bun. Securitatea este un element central Așa cum a menționat doamna Laruel, există, se pune problema securității interne și externe. Kazahstanul ar putea juca un rol esențial în ceea ce privește stabilitatea și, securita- și securitatea regională. Însă, în același timp, este esențială securitatea sa internă. Kazahstanul pare să fi înțeles acest lucru, cel puțin și a declarat niște aspirații față de democrație, are anumite angajamente internaționale față de UE și față de alți parteneri, însă implementarea planului a fost subminată și există practic o propastie între scopurile declarate și fapte. E clar că acest regim atât de autoritar, cu o conducere de sus în jos, nu mai funcționează. Și am văzut asta și în alte părți din lume. Întrebarea este, cum poate oare Uniunea Europeană, uh, fiind investitorul cel mai mare și partenerul economic cel mai important al Kazakhstanului, deci cum putem ajuta această țară pe calea uh, progresului către democrație? pentru respectarea demnității umane. De-a lungul acestui proces vor apărea șanse noi, mai ales pentru tineri. Am întrebat compania de, la, de difuziune finlandeză ce părere au ei despre modul în care va arăta Uniunea Europeană peste 10 ani și le pun aceeași întrebare și oaspeților noștri. Care credeți că va fi rolul Kazahstanului în Asia Centrală peste 10 ani? Cum vedeți viitorul acestei țări? Poate că e o întrebare cu răspuns prea complicat, însă merită să ne gândim la, la un răspuns. Un lucru pe care nu îl putem tortura, ă, nu îl putem accepta cu niciun chip este tortura. Întrebarea pe care am față de dumneavoastră următoarea. Cum credeți că poate ajuta Uniunea Europeană Kazahstanul pentru ca aceste cazuri de tortură să nu se mai repete? Ce măsuri credeți că sunt necesare și credeți că Uniunea Europeană poate juca un rol în această privință? Ambasadorul Ambasadorul Kazahstanului este aici, vă da cuvântul după care uh, vom avea alte intervenții. But uh, perhaps uh, Mr. Mrs. Nicolai. Cred că doamna Nicolai de la ALDE dorește să intervină. Aveți cuvântul, doamna Nicolai. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut această audiere care mi se pare foarte utilă. Niște informații bine echilibrate am primit astăzi. E o abordare chiar bună. Din păcate, situația din Kazahstan e delicată în continuare. Chiar dacă nu suntem de acord, suntem de acord cu majoritatea deciziilor luate de conducerea acestei țări, Kazahstanul ne este un partener. Așa cum ne-au spus experții, Kazahstanul este partenerul Uniunii Europene, dar este și partenerul numeroaselor uh, state membre, deci trebuie să ținem cont de această realitate. Pentru a obține un rezultat pozitiv, trebuie să recunoaștem că în Kazahstan există și uh, aspecte pozitive. Faptul că s-au implicat uh, la nivel ONU Stoparea violențelor este un alt aspect pozitiv și eliberarea din închisoare a acelei persoane pentru care am făcut o rezoluție în Parlamentul European e al treilea semn bun. Cu siguranță e nevoie și de alte semnale pozitive. Nu mai vrem arestori, trebuie să se dezvăluiască de plin toate cauzele legate de arestările jurnaliștilor. Eu am fost întotdeauna pentru Uh, prezența noastră, pentru implicarea noastră, pentru a ne convinge acest partener. Deci de aceea cred că e foarte bine să se încheie aceste negocieri cu un rezultat pozitiv. Fără această abordare pozitivă, din partea noastră, există un risc mare legat de integrarea întregii regiuni și cred că nimeni din Uniunea Europeană nu-și dorește așa ceva. Dacă s-ar întâmpla așa ceva, nu avem cum să cerem mai multă democrație și mai mult stat de drept. Nu putem schimba neapărat situația persoanelor arestate, însă pentru a ne menține poziția nu ne putem permite să criticăm, doar ci trebuie să trecem la fapte. Și eu sunt pentru o misiune de documentare la fața locului în Kazahstan. Eu voi sprijini în continuare opoziția și jurnaliștii într-un mod foarte concret. Voi cere respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești. Deci noi trebuie într-adevăr să sprijinim Kazahstanul, ca în general și alte țări. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Nicolai este raportor din umbră de la ALDE și trebuie să ne părăsească, de aceea i-am dat cuvântul. Acum, domnule ambasador, aveți cuvântul. Honorable Chairman, thank you very much. Doamnă, președinte, vă mulțumesc. Pot să iau cuvântul, dacă îmi permiteți, după dezbatere? Sure now... Cu siguranță este posibil. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Și acum, uh, Kill Nielsen din partea, doamna Nielsen din partea verzilor. Je consider... Mulțumesc, doamnă președinte. Această audiere este foarte importantă și mă bucur Mă bucură intervențiile experților pe care le-am ascultat, care au dat o imagine foarte bogată a situației actuale. Mă bucur de asemenea că domnul Zoftis este aici și a fost eliberat din închisoare. Mă bucur pentru că mulți dintre noi ne-am mobilizat pentru a obține eliberarea sa. Aș dori așadar să l salut pe el personal. Aș dori să revin acum asupra faptului că există mulți prizonieri de opinie în Kazahstan care trebuie și ei să fie eliberați. Noul raport al OSCE și al National Democratic Institute vorbesc despre uh, procesul împotriva domnului Kozlov mă preocupă acest proces. Din ce uh, motiv? L-am invitat pe domnul Kozlov la o audiere pe care am organizat-o la Strasburg în noiembrie 2011. Domnul Kozlov, în timpul procesului său, a, s-a confruntat cu un proces verbal al intervenției pe care a avut-o la audierea la Parlamentul European. Se citează intervențiile sale din 2011 s-a făcut o transcriere a intervenției sale și a fost utilizată ca probă în procesul de defăimare intentat împotriva sa. Aici este vorba de un lucru scandalos. Nu? Și trebuie să ne exprimăm împotriva acestor fapte. Avem obișnuirea aici ca în Parlamentul nostru democratic să organizăm dezbateri deschideri, deschise. Uh, astăzi, de exemplu, ambasada Kazahstanului este prezentă. Însă dacă prezența reprezentanților statului înseamnă că au loc ulterior arestări și procese, ar trebui să uh, organizăm dezbaterile noastre cu ușile închise, ceea ce ar fi regretabil. Noi suntem pentru o dezbatere democratică, transparentă și pentru că ați precizat că domnul ambasador este prezent aici și sper că ia note și că transcrie exact ceea ce spun eu, aș dori ca domnul Kozlov să fie eliberat foarte rapid la audierea de la Strasburg Eh, era prezent și eh, domnul ziarist Vișnievski, care a fost arestat după audiere. Dacă de fiecare dată când ascultăm mărturii de la apărătorii drepturilor omului, de la ziariști sau de la uh, apărătorii drepturilor omului, uh, acești oameni urmează să fie arestați, uh, înseamnă că lucrurile nu funcționează cum trebuie. Îi alertez așadar pe colegii mei în acest sens. Mulțumesc că sunt și eu de acord cu dumneavoastră, spune președinta. Urmează din partea PP, doamna Iegle. Vă mulțumesc, doamnă președinte. De asemenea, mulțumesc tuturor vorbitorilor care au luat uh, cuvântul în această audiere. În special le mulțumesc conferențiarilor eh, din cadrul mini-audierii, care ne-au oferit o paletă întreagă de puncte de vedere eh, cu privire la situația din Kazahstan. Când vorbim despre acest acord de parteneriat și de cooperare, care constituie eh, însuși temeiul acestei audieri, Trebuie să ne reamintim că acest acord a intrat în vigoare între noi încă din 1999 și până acum a fost un acord foarte important în relațiile bilaterale. Acum, ambele părți, Kazahstanul și Uniunea Europeană, doresc o îmbunătățire, extindere, aprofundare a acestui acord. Tocmai de aceea, pentru mine e foarte important ca ambele părți să-și poată articula pozițiile și poate să poată beneficia de pe urma unui nou acord. Adică să progresăm împreună. Asta înseamnă că trebuie să ne întâlnim între egal și trebuie să ne respectăm reciproc. Antevorbitorii mei au arătat că nu trebuie să pierdem din vedere situația socială a <clears throat> populației, Um, și mulțumesc domnului Pinen uh, uh, pentru uh, faptul că ne-a arătat care sunt problemele în continuare acolo și unde mai trebuie să lucrăm și de aceea vreau să-i pun întrebarea acestui către acest domn în ce măsură consideră domnul Vinen că există diferențe sociale între diferite categorii profesionale. Înțeleg că sunt uh, uh, favorizați, în special cei care lucrează în extracția petrolului, dar că alte categorii de muncitori care, uh, știu eu, lucrează în frig, în condiții foarte grele, sunt defavorizați. Și că inclusiv și că inclusiv unii patroni consideră discriminatoriu tratamentul de uh, Uh, extrem de pozitiv, uh, discriminare pozitivă de către uh, societatea a lucrătorilor din sectorul petrolier. Eu recunosc că există o voință politică la nivelul guvernului kazah de a progresa pe tema și subiectul drepturilor omului. Uh, Eh, înțeleg însă că acest lucru este dificil pentru că însăși populația se așteaptă și are pretenția să existe o stabilitate eh, politică, dar și socioeconomică. Sunt de părere că propunerea raportarei noastre, eh, la care s-au mai adăugat și multe amendamente, consider că această propunere este o bună bază de negociere și eu cred că uh, se poate ajunge în final, uh, prin unele compromisuri, la o soluție favorabilă pentru toți. Pentru mine este important ca uh, buna guvernanță, democrația, stat, normele statului de drept, drepturile omului să fie incluse în uh, acest uh, acord. Un alt aspect uh, care pentru mine personal este foarte important este să includem tineretul într-un viitor acord. Uh, Ehm, poate că ar trebui să revizuim uh, puțin negocierile noastre în privința programului Erasmus. Poate să le extindem. Sigur că și în economie, în sectorul economic mai sunt multe lucruri de făcut și în domeniul comerțului și al investițiilor. Kazakhstanul nu este doar o țară importantă pentru Uniunea Europeană în domeniul energetic, ci este și un stat foarte important în Asia Centrală, în sectorul energetic, al gestiunii apei, al protecției mediului, uh, protecției uh, frontierelor, uh, luptei împotriva traficului de droguri și de oameni. Deci trebuie să luăm foarte în serios această relație și trebuie să arătăm că pentru ambele părți există beneficii egale de pe urma modernizării relației noastre. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Egle, spune președinta. Urmează acum uh, domnul Murphy din partea GUE. Uh, thank you very much uh, and thanks to... Mulțumesc. Le mulțumesc, le mulțumesc tuturor celor care ne-au informat în legătură cu situația din Kazakhstan. Eu cred că negocierile la acest parteneriat sporit reprezintă o șansă unică de a analiza în profunzime ce se întâmplă pe teren în Kazahstan, mai ales în ceea ce privește drepturile omului, drepturile democratice și drepturile lucrătorilor. Cred că trebuie să respectăm hotărârea Parlamentului din martie. Așa cum au menționat și unii, progresul la negocieri trebuie să fie condiționat de progresul din reformele politice. Spunând acesta, vreau să clarific un lucru. Eu nu intenționez în niciun fel să impun valori europene uh, asupra nimănui. De foarte multe ori, guvernul Kazahstanului spune că încerc să impun valorile europene. Când am fost în Kazahstan, toate cerile pentru drepturi democratice, pentru drepturi sindicale, pentru dreptul uh, la liberă expresie, toate aceste cereri veneau din rândul populației, veneau de jos. Țăranii, cetățenii cereau toate acestea. Deci nu sunt niște cereri care vin din exterior. Și cred că Uniunea Europeană are o opțiune foarte importantă la aceste negocieri. Da, e interesul strategic, pe de o parte interesul economic. Trebuie să vedem dacă acesta va avea întietate în afara angajamentelor uh, verbale față de drepturile lucrătorilor. Trebuie să vă spun că și Confederația Europeană a Sindicatelor joacă un rol major în conectarea lucrătorilor din Europa cu colegii lui din Kazahstan. Și sunt și ei implicați în acest proces. Eu cred că e de datoria noastră să vedem dacă s-au făcut sau nu progrese. Și după părerea mea și din rapoartele făcute, văd că nu s-au făcut progrese în ultimii ani. Situația chiar s-a înrăutățit din punctul meu de vedere. Masacrul de la Janusen reprezintă un punct de răscruce, reacția uh, regimului, condamnările uh, la închisoare pe care le-au primit lucrătorii din domeniul petrolier, ca și cele ale polițiștilor, foarte multe acuzații de tortură și faptul că acele procese și masacru au fost folosite ulterior uh, drept ofensivă împotriva forțelor de opoziție, cum vedem acum cu procesul domnului Kazlov, a domnilor Argali, Zapagov și metodele folosite la aceste procese. Cineva vorbea aici despre înregistrări. Da, sunt înregistrate și uh, convorbirile telefonice între activiștii pentru drepturile omului și cei care sunt uh, acuzați sau martorii. Există probleme legate de traducere, lipsește timp pentru a analiza cum trebuie materialele. De asemenea, în februarie s-a modificat și codul muncii. Asta pe fundalul crizei, însă, crizei, însă clar situația a fost înrăutățită. Acum companiile pot uh, concedia în mod legal lucrătorii care intră în grevă. Deci toate acestea duc la mari probleme, probleme legate de registrarea ONG-urilor. Deci de-aia zic eu, trebuie să urmărim situația foarte îndeaproape. Și să nu uităm și rolul uh, cooperanților uh, europene. Au existat acuzații la adresa unei companii petroliere din Italia, uh, DHL, Deutsche Post și alte companii europene au fost acuzate că ar fi implicate. Deci ar trebui să urmărim situația de aproape, după cum spuneam. Vă mulțumim foarte mult. Timpul ne este limitat. Îi dau cuvântul acum domnului Rușec, după care ambasadorului ci veți avea ocazia să răspundeți la întrebări. Domnule Rușec, aveți cuvântul. Domnul Rucec, mă scuzați. S-a spus că din 2010 Kazahstanul a aderat la OSCE. Dacă ne uităm la procesul de la Helsinki din anii 70 la OSCE, putem vedea că pe vremea aceea aveam trei coșuri, trei dimensiuni, una politică strategică, alta economică, comerț schimburi economice și o a treia dimensiune, drepturile omului și drepturile civile. Și așa se ocupa fostul Occident de uh, Orient. Eu cred că a fost un proces destul de reușit. Dacă n-ar fi dat, uh, dacă n-ar fi dat rezultate bune, eu unul n-aș mai fi aici să vă vorbesc, deoarece provin dintr-o țară comunistă. Eu cred că o ul și aceste principii reprezintă vectorul corect de uh, combinare a acestor trei dimensiuni. Deoarece avem interese politice, strategice, economice acolo, la fel au și uh, cazacii și într-adevăr vrem să facem comerț, la fel vor și ei, să în același timp vrem să se îmbunătățească situația drepturilor civile, a drepturilor omului, a drepturilor lucrătorilor. Însă ca de fiecare dată când avem de a face cu un uh, regim autoritar, trebuie să dăm dovadă de realism și să fim echilibrați. Eu le mulțumesc tuturor uh, invitațiilor care au venit să ne prezinte situația din cele trei perspective. Însă, doamnelor și domnilor, suntem politicieni și știm că lucrurile nu se întâmplă peste noapte. Nu avem graniță cu Kazahstanul, nici cu Asia Centrală. Mai sunt încă multe țări între noi și Kazahstan, cum ar fi Rusia. De aceea vreau să întreb pe invitații noștri ce cred despre impactul evenimentelor actuale din Rusia. Ce cred ei despre încercările rușilor și ale Kazahstanului de a avea o Uniune Euroasiatică, acea Uniune Vamală sau alte forme de Uniune. Eu cred că aceste lucruri uh, au și vor avea un impact asupra relațiilor noastre cu Kazahstanul. Deci cred că e o întrebare clară pentru invitații noștri. Deci ce impact va avea integrarea euroasiatică urmărită acum de Kremlin, dar și de uh, conducerea kazahă? Ce impact va avea asupra relațiilor noastre, cu Kazahstanul? Vă mulțumesc, domnul Tanok. Vă rog să fiți subținte. Îmi pare rău, doamnă președinte. Vreau să se consemneze că grupul ECR dorește într-adevăr niște relații puternice cu Kazahstanul. Cei care ați fost prezenți nu la nu în Parlamentul acesta, ci în celălalt. Eu am fost raportor pentru politica de vecinătate și am cerut ca această țară să facă parte din uh, politica de vecinătate. Comisia noastră a votat pentru, plenara însă împotrivă. Kazakhstanul e o țară europeană, are și o țară care are și o parte a teritoriului care, din punct de vedere geografic, uh, e în Europa. E o țară remarcabilă, de la care putem învăța multe. Modul în care combină o majoritate musulmană cu o minoritate creștină, cum uh, uh, reușesc să convențuiască atât de pașnic. Cele două comunități chiar se înțeleg bine. Kazahstanul e și un aliat puternic împotriva uh, terorismului islamic și a jihadismului. Deci au într-adevăr un rol strategic, sunt furnizori de uraniu, de țiței, de gaz, uh, și de alte surse. Și în cazul organizației de cooperare de la Shanghai pot fi o forță moderatoare care uh, nu permit uh, un control uh, atât de mare al Rusiei și al Chinei. Da, într-adevăr, există probleme legate de uh, tranziția lor către democrație, legate de drepturile omului, e drept că ar trebui să atragem atenția atunci când vedem că justiția este aplicată selectiv, când Uh, uh, justiția devine politizată, însă e o țară care merită încurajată. Uh, trebuie să încurajăm să dezvolte niște legături puternice cu Occidentul. Ei au totuși niște elemente pozitive din moștenirea sovietică, cum ar fi uh, islamul. În uh, Kazahstan există o tradiție sufistă foarte puternică pe care trebuie să o încurajăm. Grupul meu sprijină Kazahstanul, însă ca prieteni nu ne uh, dăm înapoi nici de la critici atunci când acestea se cuvin, bineînțeles. Vă mulțumim, domnule Tanuc. În plenară știți că e un adevărat lux să poți vorbi timp de două minute. Acum ați avut acest uh, lux. Acum va interveni ambasadorul nostru, după care oaspeții timp de un minut. Din păcate, chiar nu avem mult timp. Vă dau cuvântul, domnule ambasador. Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să spun că acest seminar organizat de către Parlamentul European este unul foarte interesant am ascultat o serie foarte largă de opinii în legătură cu relațiile dintre Uniunea Europeană și Kazahstan ca ambasador nu numit de către Kazahstan către Uniunea Europeană, văd misiunea mea ca uh, transmiterea acestor mesaje către guvernul meu. Sunt uh, deschis tuturor de aici, fie că sunt membri ai Parlamentului European, uh, intervenienți sau experți prezenți aici. Sunt deschis uh, către orice fel de, fel de contacte pentru a aprofunda înțelegerea și schimbul de informații în legătură cu pozițiile guvernului, intențiile guvernului s-a declarat azi că statul nostru este în proces de modernizare, într-un proces de tranziție din punct de vedere al democrației, al economiei, al politicii. Vedem dezvoltarea noastră ca, un, ca o structură dinamică și acordăm o mare importanță relațiilor cu Uniunea Europeană ne angajăm să negociem într-un mod constructiv și să ajungem la rezultate eficiente. Negocierile pot să dureze destul de mult uh, pentru înainte de a se ajunge la un acord. Aș dori să conlucrăm pentru a dovedi că Kazahstanul este un membru de încredere al comunității internaționale. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și bun venit la Bruxelles, spune președinte. președinta. Dau cuvântul acum inter eh, invitațiilor nostru, noștri și în primul rând domnului Iap Vinen. Mulțumesc, domnul președinte. 40% din lucrătorii din Kazahstan sunt organizați în sindicatul cu care conlucrăm, mm, care reprezintă lucrători din toate sectoarele și, într-adevăr, unele sectoare sunt mai reprezentate decât altele, însă diferențele din uh, circumstanțele de lucru sunt uh, adevărate. Ituc uh, lucrează cu sindicatele din Kazahstan și întotdeauna uh, vom respecta principiile noastre pe caracterul democratic și independent al sindicatelor care trebuie să își ia propriile decizii și să se organizeze în modul în care doresc. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum domnul Tobias Baumann. Mulțumesc doamna președinte, două cuvinte în legătură cu drepturile omului și în legătură cu Comunitatea Economică Eurasiatică. Sigur că nu putem uh, avea relații comerciale decât cu țări care sunt uh, democratice și sunt guvernate uh, similar cu țările noastre. În același timp, consider că intensificarea relațiilor comerciale aduce cu sine și o anumită cultură a acestor relații comerciale. Și durează ceva timp până ce țările sunt pătrunse de acest spirit democratic și al transparenței. Împreună cu relațiile economice sau în paralel cu aceste, dezvoltarea acestor relații, avem și eh, relații eh, pe calea formării personalului, eh, a educației vocaționale. Eu cred că prin asta putem să aducem o contribuție esențială la progresul țării. În ce privește Comunitatea Economică Eurasiatică, e clar că Rusia este pe cale să constituie o nouă regiune de mari dimensiuni uh, un nou bloc de influență. Uh, țările participante, Belarusul și Kazahstan, uh, practic preiau, au preluat mai mult sau mai puțin forțat 86% din codul vamal din Federația Rusă, deci și asta de multe ori spre dezavantajul lor propriu. Acum uh, lucrurile sunt încă în curs de desfășurare, nu avem încă o poziție finală pentru că nici situația nu s-a definitivat. Trebuie să vedem în ce măsură uh, se vor uh, relaționa statele participante la această comunitate, în ce măsură și cum se vor înțelege în privința anumitor cooperări în anumite sectoare economice. Vă mulțumesc! Mulțumim și nou! noi și acum dăm cuvântul domnului Andreas Schmitz, doamnei doctor Andreas Schmitz. Trei observații. În primul rând, aș dori să revin la întrebarea pe care ați pus-o la început. Unde vedem Kazahstanul peste 10 ani? Care sunt trendurile actuale? Mă tem că dacă ne luăm după tendințele actuale politice din Kazakhstan. Peste 10 ani va fi vorba de un stat al legii și ordinii, un stat mai puțin liberal decât acum. Ce este de făcut pentru a împiedica așa ceva? Pentru că nu poate fi în, interesele în interesul nostru. Sunt sceptică în legătură cu propunerea făcută în legătură cu Kazahstanul ca parte de a include Kazahstanul în politica europeană de vecinătate. Mă îndoiesc că acest lucru ar reprezenta un stimulent pentru uh, clasa politică din Kazahstan. Am văzut uh, și că în timpul președinției OSCE s-au înregistrat regrese în Kazahstan în ceea ce privește reforma politică. Am asistat la foarte multe declarații și planuri sfărăitoare, însă nu s-a întâmplat nimic, de fapt, concret. În ace- la acest nivel, poate am putea da Kazahstanului niște stimulente eficiente. Aș propune să rămânem la motoul că uh, problemele apar la detalii. Ar fi foarte bine să examinăm ceea ce se întâmplă în societatea kazahă, să fim mai activi în monitorizarea politicii din Kazahstan, a proceselor politice, să avem o abordare mai activă ca observatori să nu ne temem atât de mult să intervenim și să nu încercăm să ne lăsăm prinși în argumentarea relativistă utilizată. Bineînțeles că nu este vorba de impunerea unor valori din exterior, ci este vorba de valorile în legătură cu care chiar guvernul kazah și-a exprim, la care a aderat și guvernul kazah, cel puțin pe hârtie. Și această abordare trebuie să fie una coerentă. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Evgeni Șoftis. Un comentariu scurt. Cred că dacă guvernul persecută opoziția moderată, seculară și care nu solicită la violență și nu întreprinde acțiuni violente, atunci guvernul uh, creează cu mâinile sale proprii un gol care va fi ocupat de viziunile extremist radicale și de grupurile radicale care apar în Kazahstan. Dacă forțele coaliției se vor retrage din Kazahstan, amenințarea va deveni din ce, for, dacă forțele coaliției se vor retrage din Afganistan, această amenințare teroristă, extremistă, va deveni din, mult mai actuală. Trebuie să uh, sprijinim mass media independentă și pentru a lupta împotriva uh, grupurilor extremiste și persecuția opoziției democrate nu este modalitatea cea mai bună de a lupta împotriva extremismului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Marlene Laroel. Yeah, very briefly on the question of the... Foarte pe scurt în legătură cu rolul Europei în securitate. Europa trebuie să aibă o atitudine foarte clară și să refuze ce se spune uh, în, uh, de către guvernul kazah, care spune că problemele de securitate vin doar din Afganistan. Europa poate să promoveze o altă abordare să insiste pe rutele domestice de securitate și stabilitate, să ceară un angajament real al, guver- angajament real al guvernului în domeniile de securitate, de a crește transparența în guvernanța organelor de stat responsabile cu securitatea. Altfel, stabilitatea va fi periclitată în anii următori. Vă mulțumesc! Președinte, mulțumesc foarte mult pentru această audiere, mulțumesc experților eh, și colegilor mei euro, eurodeputați. Sunt sigur că această audiere va avea un impact asupra gândirii noastre în legătură cu Kazahstan, atât pentru Uniunea Europeană și cât și pentru Kazahstan. Parteneriatul nostru oferă multe ocazii, dar pune și probleme. În ultimul rând, în mulțumesc în special Parteneriatului Internațional pentru Drepturile Omului pentru că a putut să participe la uh, reuniunea noastră președintele acestei organizații. Mulțumesc din nou tuturor invitațiilor. Ați pentru disponibilitatea de a împărtăși cu noi experiența dumneavoastră. Avem un program foarte strict și vă mulțumim foarte mult. Meine Damen und Herren, ich bitte Platz zu nehmen. Doamnelor și domnilor, vă rog să vă reocupați locurile în sală. Urmează o dezbatere inițiată de colega noastră Cristina Oiland în legătură cu recomandarea, raportul său pe tema recomandării adresată Consiliului referitoare la stabilirea unor restricții comune de acordare a vizelor pentru funcționarii ruși implicați în, uh, respectiv responsabil în cazul Sergei Magnitsky. Nu este o chestiune uh, nouă. Multe parlamente uh, s-au exprimat deja în, peste tot în lume pentru restricții de călătorie pentru anumiți funcționari ruși, inclusiv pentru înghețarea conturilor anumitor persoane din uh, uh, conducere. Uh, chiar și Congresul Statelor Unite discută o recomandare, respectiv o rezoluție similară. Parlamentul european cunoaște acest caz și consideră că acest caz este o exemplificare a abuzului, abuzării justiției de către mediul politic în Rusia. Există multe poziții care și multe instanțe care ne, ne solicită să ne autosesizăm aici. Mă bucur să avem în mijlocul nostru pe director general al Hermitage Capital Management, uh, care uh, s-a uh, angajat să lucreze, să colaboreze în privirea cazului Magnitsky și care din, cazul, din cauza cazului Sergei Magnitsky a și a avut deja câteva probleme în Rusia. Birourile Hermitage uh, Capital Management uh, de la Moscova au fost deja percheziționate de forțe ale Ministerului de Interne rus. Și știți foarte bine că tema asta nu este pe ordinea noastră de zi pentru prima dată. Așadar, propun să-l ascultăm pe domnul Browder timp de 5, 6, 7 minute. Îl salutăm cu dragă mijloc în numele no- în mijlocul nostru și apoi să dăm cuvântul raportorilor noștri din umbră. De asemenea, cred că ar trebui să oferim cuvântul și uh, să oferim cuvântul și reprezentantului pentru Rusia al Serviciului European de Acțiune Externă, pentru că uh, în actele dumneavoastră aveți și rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie, care este pe aceeași temă. Mă bucur să salut uh, în mijlocul nostru pe domnul Mihail Kasianov, uh, fostul ministru extern al Rusiei, și acum uh, dau cuvântul domnului Browder. Mr. Um, <clears throat> Chairman and um, members of the Foreign Affairs Uh, domnule președinte și onorați membri ai Comisiei AFET. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a dat să, să vă vorbesc în această zi. Este prima mea întâlnire cu Parlamentul European. Am fost uh, invitat de mai multe ori, uh, inclusiv în cazul, cazul Magnitsky. Cred că majoritatea noastră sunteți familiarizați cu detaliile cazului în sine. Uh, Azi vă voi spune ce uh, uh, propunem să se întâmple în legătură cu acest caz, bazându-ne pe și pornind de la acțiunile uh, rușilor. Sergei Magnitsky a murit în custodia poliției acum aproape trei ani. Știm obiectiv că în ultima zi, în seara ultimei zile din viața sa a fost bătut crunt. Avem și dovezi fizice ale acestei Uh, maltratări. Uh, a fost torturat în uh, detenție și avem foarte multe dovezi pentru acest lucru. Este probabil cel mai bine documentat caz de abuz al drepturilor omului din Rusia. De ce este bine documentat? Pentru că Sergei Magnitsky a documentat acest, acest caz, a formulat 450 de petiții în 300 și ceva de zile în detenție. Deci știm ce a, cine a făcut și ce i-a făcut lui. Pentru că uh, oamenii au semnat uh, documente cu privire la arestarea sa abuzivă, la bătăile pe care le-a suferit, uh, la tratamentele medicale pe care le-a primit. Deci știm care sunt făptașii și rușii știu, evident, cine a făcut, cine a comis aceste fapte. Oricum, cele 60 de persoane care au fost uh, incluse pe o lista Comisiei pentru Helsinki din Statele Unite, 59 uh, au fost exonerate și singurul care a fost acuzat este uh, medicul cu rangul cel mai scăzut în ierarhie, ierarhie și nu a fost nici de cum condamnat pentru abuzuri, ci pentru nedepistarea unuia dintre diagnosticele care au fost stabilite mai târziu. Uh, am participat și am analizat uh, multe, la multe din cazurile uh, și procesele de acolo și am, am constatat că, așadar exonerarea de răspundere a cel mai multe persoane. Ce înseamnă, de fapt, această crimă? Asta n-a fost o crimă motivată religios, nici una motivată ideologic, ci a fost o crimă motivată de bani. Sergei Magnitsky a descoperit implicarea unor funcționari guvernamentali în Uh, într-un furt de 230 de milioane de dolari din, de la uh, uh, guvernul rus. Când a făcut cunoscute aceste informații, a fost arestat, i s-a cerut retragerea afirmațiilor sale și, pentru că n-a făcut, a fost uh, până în cele din urmă ucis. Acum trebuie să vedem uh, care este urma banilor și am și mers pe urma banilor. Uh, ofițerul Karpov din partea Ministerului Interne, care a a avut custodia asupra a, unor documente ce atestau a, funcția de, a, furtul de 1,3 milioane de dolari, a avut un salar de doar 10.000 de dolari. apoi, ofițerul Kuznetsov, ofițerul care a, a autorizat uh, arestarea abuzivă a lui Magnitsky, și care a fost uh, făptaș în mai multe cazuri depistate de Magnitsky, a avut și el un salar de 10 uh, milioane 10.200 de uh, dolari anual, dar a avut o avere de 3 milioane de uh, dolari. Uh, o funcționară de la uh, finanțe descoperită cu o avere de 39 de milioane de dolari. În mai 2011, uh, avocatul general uh, din Elveția a înghețat uh, sume importante deținute de soțul acestei funcționare și am găsit șapte state europene în care s-au identificat sume parțiale din întregul prejudiciu. De fapt, s-a cunoscut că pe lângă Eh, banii care eh, i-a reclamat eh, Sergei Magnitsky, acest grup criminal a mai furat încă 370 milioane de dolari. Deci grupul acesta de crimă organizată iubește banii și iubește călătoriile. Sute de călătorii au fost documentate, multe dintre ele în Europa. Deci, dacă nu putem obține justiție în interiorul Rusiei, Rusiei ce dreptate putem obține în afara Rusiei? Sigur că dacă doresc acești oameni să călătorească și să călătorească în Europa și să cheltuie banii aici, atunci haideți să luăm acest privilegiu. Parlamentul European a fost foarte activ, a avut trei rezoluții în decembrie 2010, în decembrie 2011 și în mai acestui an pe această temă, cerând uh, uh, înghețarea conturilor și averilor și uh, restricționarea la uh, vizele europene. A solicitat Comisiei și Consiliul European Eh, să facă acest lucru. Până acum însă nu s-a întâmplat absolut nimic. În același timp, cu eh, implicarea Parlamentului European, șapte alte state și două organizații internaționale au fost și ele implicate în eh, cazul Magnitsky. Statele Unite, Canada, adunarea parlamentară a Consiliului Europei și alte organizații și alte state. De asemenea, Uh, putem să ne bazăm pe uh, opoziția din Rusia în, în tăietatea sa. Uh, domnul Kasianov a fost prim-ministru aici, trebuie să corectat și nu prim-ministru adjunct. Deci, domnul Casianov și toată opoziția din Rusia este favorabilă demersurilor noastre. Ce ar trebui acum să facă Uniunea Europeană? Uh, ar trebui realizată la nivelul UE o listă cu toți responsabilii pentru eh, decesul și pentru, pentru mascarea decesului lui Sergei Magnitsky și care au persecutat de atunci încoace eh, familia lui Sergei Magnitsky, ar trebui eh, să li se înghețe toate conturile și activele din Uniunea Europeană și ar trebui să eh, li se interzică accesul, să nu li se ofere cu alte cuvinte viză de intrare în Uniunea Europeană. Eh, Uniunea Europeană ar trebui să solicite din partea Rusiei să desfășoare o eh, investigație credibilă și independentă și asta nu numai pentru Magnitsky. Serghei Magnitsky este unul din sute de caze similare și singura diferență dintre Serghei Magnitsky și celelalte cazuri este că eu îmi petrec uh, tot timpul la dispoziție pe, circulând în jurul lumii să vorbesc despre acest caz și să-l uh, fac uh, cunoscut. Dar pentru segmentul mai mici și ceilalți trebuie făcute toate aceste demersuri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Broder. Și acum are cuvântul doamna Oiland. Thank you, Chairman. Um, Mulțumesc. Aș vrea să-i uh, rog pe colegi să vină și la um, difuzarea filmului care continuă uh, spusele domnului Browder. La 18.45 în uh, sala uh, ASP 5G1. Deci vă rog cu toții uh, sunteți bineveniți la vizionarea acestui film. Referitor la recomandările făcute, trebuie să vă spun că din iulie, când am discutat prima oară despre acest caz, am auzit vești din partea diferitelor grupuri politice. Deocamdată am primit, am avut o serie de întâlniri fructoase cu mai mulți colegi, am discutat pe marginea acestei teme. Am primit la proiectul de rezoluție 11 amendamente Majoritatea acestora sunt acceptabile. Există două amendamente față de care am anumite semne de întrebare. Sau ca să spun lucruri mai pe șleau, sunt amenda... n-am putut accepta amendamentul numărul 10. Din ce motiv? În primul rând, dintr-un motiv lingvistic. Acest amendament repetă prima parte din același alineat, însă în același timp există un al doilea motiv și anume faptul că acest amendament ar putea limita acțiunile întreprinse de guvernele statelor membre momentul în care, bineînțeles, vor lua o hotărâre de limitarea vizelor sau de înghețarea activelor. Am discutat uh, recent cu domnul Protasievici, autorul acestui amendament, fie uh, pentru a-l convinge să-și retragă amendamentul, uh, i-am spus că nu am cum să sprijin acest amendament. Și a doua problemă mai puțin importantă se referă la amendamentul numărul 11. Însă ne-am înțeles cu același autor, domnul Protasievici, dumnealui va retrage un singur cuvânt din amendament. E vorba de cuvântul shared, împărtășit. Nu cred că putem vorbi de valori împărtășite, valori comune între UE și Rusia, deoarece în momentul de față așa ceva nu e adevărat. Fără acest cuvânt, Textul amendamentului îmbunătățește uh, rezoluția și îi amintește Rusiei care sunt cerințele noastre. Asta e tot. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Protasievici are cuvântul acum, de la Vroslav. Mulțumesc, domnule președinte. Referitor la cele spuse doamna Oiuland, într-adevăr am discutat despre ambele amendamente. Voi începe cu amendamentul care e mai ușor de explicat, și anume numărul 11. Când am propus folosirea sintagmei shared values, valori comune, eu mă refeream că există valori uh, pe care Rusia, Rusia și uh, Uniunea Europeană le au în comun. Da, există. Însă, în contextul acestui raport, poate că nu putem vorbi de valori împărtășite. Putem vorbi de valori comune în general. Și sunt enumerate drepturile omului, libertățile fundamentale, statul de drept. Pot înțelege însă că poate apărea o neînțelegere din cauza acestui termen și de aceea um, nu mi-aș dori ca noi, PPO, să nu putem vota pentru amendamentul uh, doamnei Oiland de ștergere a cuvântului shared. Cât despre amendamentul 10, și despre acesta am discutat ieri la reuniunea pregătitoare și pot să vă spun că nu există nicio îndoială în legătură cu cazul Magnitsky și nu există, nu vreau să spun că există îndoieli în legătură cu alte cazuri, însă Sancțiuni diplomatice de tipul uh, interzicerii vizelor ar trebui să fie măsuri uh, în ultimă instanță. Și de aceea eu am propus, uh, și nu e doar părerea mea, ci și părerea colegilor de la PP, deci de aceea am propus să arătăm clar că încurajăm Consiliul să acționeze similar și în alte cazuri. Însă aceste sancțiuni, de, de exemplu de interzicerea vizelor, ar trebui să fie sancțiuni în ultima instanță. dat fiind că încă mai sperăm că aceste chestiuni să poată fi soluționate cu autoritățile din Rusia, indiferent de cine e la putere. Să fie soluționate pe o cale mai diplomatică sau mai uh, europeană, să zic așa. Deci, asta mă gândeam, să nu se recurgă din prima la acele sancțiuni diplomatice. Deci, în loc să avem dovezi clare, amendamentul uh, e așa. Uh, în ultima instanță, numai dacă există dovezi clare ale comiterii unor infracțiuni. E clar că aici poate exista o interpretare greșită ce înseamnă dovezi clare. Uh, Înseamnă că trebuie să așteptăm ca autoritățile din Rusia să ne prezinte dovezi clare. Poate că uh, nu suntem atât de naivi. Deci atât timp cât avem dovezi convingătoare, oferite și de alte organizații, de ONG-uri, de exemplu, de asociații Comunizare sau de Consiliul Europei, deci astfel de dovezi sunt suficiente pentru Uniunea Europeană, pentru Consiliu, pentru a întreprinde măsuri asemănătoare uh, celor din cazul Magnitsky. Ca să închei, deci suntem pentru eliminarea cuvântului shared, comune, și vom propune niște modificări minore în amendamentul 10. Să spunem, în loc de dovezi clare, dovezi convingătoare. Vă mulțumesc. Domnul Sala are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Salut poziția raportorului, așa o face și grupul meu politic, grupul uh, socialiștilor, să fiu mai precis. Eu cred că acest caz, cazul Magnitsky, este unul dintre cazurile cele mai bine documentate de încălcarea drepturilor omului și de practică judiciară incorrectă. Eu cred că ar trebui să fie impusă o interdicție a vizelor și o înghețare a activelor din partea Consiliului uh, European pentru toți cei implicați în acest caz. Aceasta este și poziția Parlamentului European, care a adoptat uh, la începutul acestui an uh, raportul Watson. Se vorbește acolo despre folosirea acestor sancțiuni țintite drept instrument nou care poate da rezultate tangibile și care poate afect, fără să afecteze societatea din această țară și fără să tulbure relațiile bilaterale. De aceea sprijinim uh, cele cinci alte amendamente înaintate la a, uh, raport și amendamentele mai vechi care au legătură cu cazul Magniții, însă nu sprijinim celelalte amendamente care nu au o legătură directă cu cazul Magnitsky. Proiectul de raport e foarte bine redactat, e concis, ă, la obiect, deci grupul meu politic va sprijini acest text. Vă mulțumesc! Domnule președinte, deoarece amendamentele noastre sunt în special amendamente de precizare sau de completare, deoarece aceste amendamente au fost acceptate de raportare, nu vreau să mă refer la acestea, ci vreau să mă concentrez asupra evaluării pozitive a acestui caz care ne preocupă de mult timp. Așa cum eh, eh, am arătat și așa Ă, ă, acest caz nu este un caz unic. Ă, președintele Putin spunea recent că este un caz unic, izolat, ci este un caz care exemplifică o, abuzuri sistematice. În cazul acesta, însă foarte clar și bine dovitite. Acest caz ilustrează cum, cum elemente individuale coroborate cu anumite instituții de aplicare a dreptului, au, s-au coalizat într-o, eh, într-un demers, eh, ca să zicem așa, ucigaș criminal. Este foarte important ca Uniunea Europeană să adopte o poziție unitară și foarte clară, răspicată. Nu trebuie să permitem intrarea unor criminali în Uniunea Europeană și trebuie să uh, înghețăm uh, toate conturile și averile lor în Uniunea Europeană. Deci nu trebuie să permitem nici uh, copiilor lor, de exemplu, să cheltuie banii familiei aici. De altfel, nu trebuie să ne temem de represalii din partea uh, Rusiei. Cred că este o amenințată lipsită de conținut Uh, că în caz contrar, uh, în cazul dat, uh, Rusia nu va permite intrarea funcționarilor europeani în Rusia. Nu există funcționari corupți sau criminali în Uniunea Europeană împotriva cărora să acționeze Rusia. Uh, în, în același timp, uh, Rusia combate sistematic uh, societatea civilă, ceea ce nu ne permite să stăm pasiv și să asistăm la aceste fenomene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Tenoc, că și eu susțin rezoluția doamnei Oiland. Vreau să-i mulțumesc domnului Bill Browder, care și-a dedicat o parte importantă a vieții sale pentru uh, ca în cazul Sergei Magnitsky să se facă dreptate. Uh, dacă el nu ar fi, nici această, acest proiect de rezoluție n-ar fi uh, pe masa noastră de lucru și nici Parlamentul Regatului Unit, țara mea, nu s-ar ocupa de acest caz. Este Eh, exemplul de eh, cea mai bună sancțiune de tip soft power pe care eh, o poate imagina Uniunea Europeană. Este foarte actuală, de altfel, dezbaterea noastră, pentru că săptămâna trecută am discutat un caz similar din Azerbaijan și am discutat și situația prizonierilor politici, cum este doamna Timoșencă o serie de state din fosta URSS se îndepărtează de aceea numim noi democrația și uh, domnia statului de drept și uh, se îndreaptă spre o domnie coruptă a oligarhiilor. Trebuie să spun că trebuie să ne întrebăm foarte serios dacă state precum Rusia, uh, mai poate să rămână în Consiliul Europei, care este până la urmă o organizație care se, uh, s-a întemeiat pe baza uh, democrației și în baza statului de drept. Deci este indiscutabil că avem nevoie de sancțiuni pentru a reveni la domnia uh, statului de drept. Eu am un respect uh, deosebit pentru Rusia, care încă este membru al Consiliului Europei, dar sunt de acord și cu colegii care spun că acest caz uh, poate fi utilizat ca un caz, ca o exemplificare pentru uh, și ca un precedent uh, și pentru alte situații pe viitor. Grupul nostru susține amendamentele Uh, și susține și uh, uh, ștergea cuvântului shared, împărtășit, pentru că nu știu într-adevăr care sunt valorile noastre împărtășite cu Rusia. Mulțumesc. Domnul Landsbergis. Thank you, Mr. Chairman. The resolution is good and Mulțumesc, domnule președinte. Rezoluția, rezoluția este bună este, și este necesară. Pentru că problemele în sistemul judiciar în această țară sunt în creștere. Dar privind uh, ultima formulare a amendamentului numărul 10, se pare că este formulat foarte mm, nefericit. Uh, se uh, introduce o dublă condiționalitate a măsurilor. Deci, în cazurile bine documentate și să zicem mai târziu, un text în cazul în care există evidențe foarte clare. Deci, e ca și când am, ne-am cere scuze de două ori pentru uh, respectivele măsuri. Nu cred că este necesar să ne scuzăm de două ori. În ce privește măsurile de, uh, de ultimă instanță, Uh, nu știu care măsuri de ultimă instanță ar fi eficace uh, în, împotriva uh, domnului Putin. Haideți să vorbim despre măsuri adecvate, proper measures. Și atunci lucrurile sunt într-un vocabular, într-un registru normal. Apoi, se vorbește aici de introducerea unor măsuri ca măsură și așa mai departe. Eu cred că aici uh, socialiștii care au introdus uh, această formulare uh, dau dovadă de lipsă de competență redacțională. Deci e un text care te doare când îl citești. Eu aș prefera aici varianta și formularea inițială. Dacă liberalii ar putea să susțină textul inițial, atunci uh, haideți să procedăm astfel. Mulțumesc! Next speaker, Andrichene. Urmează doamna Andrichene. President. Sergei Mag- Mulțumesc, domnule președinte. Sergei Magnitsky a fost ucis pe 16 noiembrie 2009 în raportul nostru anual cu privire la drepturile omului în lume, Parlamentul European, în decembrie 2010, a adoptat o rezoluție pentru care am fost raportoare. Acolo există un aliniat uh, privind eh, cazul Sergei Magnitsky, unde spunem că urgentăm autoritățile ruse să investigheze în mod corespunzător cazul și să aducă la, să tragă la răspundere pe cei vinovați, altminteri, eh, considerăm impunerea unor restricții de genul interdicția călătoriei și neacordarea vizelor, respectiv înghețarea activelor. De atunci încoace, doamnelor și domnilor, au trecut doi ani și cred că au trecut, a trecut suficient timp pentru ca autoritățile să investigheze în mod corespunzător cazul și noi să aplicăm aceste măsuri. Deci, uh, sunt de acord cu raportul, cu amendamentele aduse și abia aștept să votez mâine acest proiect. Mulțumesc. Tante grație, președinte. Domnul Keller. Kelam. Trebuie să-i mulțumim doamnei Oiuland pentru acest raport, care de mult se lăsa așteptat. De fapt, raportul nu vorbește prea mult despre Rusia, ci raportul este o oglindă a credibilității Uniunii Europene. Pentru că de obicei ne limităm la expresii de genul eh, suntem îngrijorați, eh, eh, chemăm autoritățile și așa mai departe să corecteze situația, dar de fapt suntem departe de a crea o situație dureroasă pentru cei vinovați. Și fără asta nu putem progresa. Iată acum Uh, ne aflăm într-o situație interesantă pentru că uh, observăm că mari, alții funcționari ruși uh, nu mai au încredere în sistemul rusesc, deci încep să-și investească banii în străinătate. Acesta este un semn important pentru noi. De aceea noi n-ar trebui să ezităm, ar trebui să rămânem uniți și ar trebui să susținem în mod explicit acele valori și principii la care a aderat în mod formal și Rusia. Doar așa putem să-i ajutăm pe cetățenii ruși, societatea din Rusia și, nu, nu cele din urmă, guvernul rus să se schimbe. Mulțumesc. Next. Președintele. Mulțumesc, domnul Tarant. Thank you very much. Uh, I also support the... Mulțumesc și eu susțin acest raport și voi vota alături de grupul meu. Însă am o întrebare pentru raportoare. O întrebare teoretică. Așteptați ca această listă să fie primită rapid sau să aibă loc întârzieri fără un rezultat specific? După aceea, vă așteptați că rezultatul, lista Rezultate va fi aceeași uh, ca cea prezentată de domnul Browder sau vă așteptați să existe și nume mai mari implicate? Nu doar cei care au executat și au acționat împotriva domnului Magnitsky. Ultima intervenție, domnul Zala, foarte pe scurt. Mulțumesc, am doar, doar, am doar o observație pentru clarificare la remarca domnului Lanzbergis. Nu este vorba de atelierul uh, grupului socialiștilor, aceste măsuri de ultim de ultimă formă, această formulare vine de la domnul Protasievici de la PPE. Now, Mr. Pulk of the EEA. Domnul Pulc de la Serviciul European de Acțiune Externă. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun patru lucruri. În primul rând, recomandarea Parlamentului European este foarte importantă. Face parte din mesajul puternic și coerent pe care Parlamentul European îl transmite în acest caz. Indică importanța acordată de către Parlamentul European cazurilor echivalente și legitimează continuarea presiunilor asupra Rusiei pentru a rezolva cazul Magnitsky. Serviciul European de Acțiuni Externe, împreună cu Comisia și cu doamna înalt reprezentant, solicităm Rusiei să, facem, să facă cercetările cuvenite. Vrea să Uh, utilizeze toate um, modalitățile de dialog cu societatea rusă, inclusiv la nivelul cel mai înalt. Am avut consultări chiar în 20 iulie. Vă reamintiți că această problemă a reapărut într-un context mai larg atunci când un alt reprezentant a vorbit la Parlamentul European în legătură cu utilizarea politică a procesului de justiție din Rusia. În aprilie acestui an, președintele Von Rompuy i-a scris uh, o scrisoare președintelui Medvedev. A fost o mișcare fără precedent prin care uh, cerea acuzarea unei persoane din cazul Magnitsky. A făcut trei cerințe uh, părții ruse, o încheiere completă a anchetei, o, o oprire a condamnării postume și a, a se opri uh, hărțuirea uh, văduvei și mamei domnului Magnitsky. De asemenea, noi vom continua să utilizăm mecanismele la dispoziția noastră pentru a uh, pune presiuni pe partea rusă. Din ce motiv? Din trei motive. Uh, în primul rând, din cauza, cauza naturii cazului, după cum a fost prezentat de domnul Browder în mod foarte elocvent. Este vorba de un abuz al demnității umane și al drepturilor omul, omului, care se opune valorilor de bază ale Uniunii. În al doilea rând, considerăm că Rusia trebuie să aibă un interes în rezolvarea acestui caz care a devenit emblematic pentru starea justiției din acest stat a ajuns să reprezinte un test de turnesol al uh, funcționării justiției, cât și pentru uh, afaceri și va fi un semnal puternic pentru companiile europene. Al treilea element, suntem convinși că este în interesele Uniunii Europene să aibă o Rusie stabilă și democratică, cu un stat de drept puternic. Și acest motiv este suficient în sine. Am văzut că au existat efecte de partea rusă. Am înregistrat câteva deschideri limitate din partea guvernului rus. Președintele Medvedev atunci a vorbit în legătură cu cazul și a început o anchetă, o anchetă independentă. După aceea, președintele Putin, în primul interviu public, a subliniat că ancheta trebuie să continue. Bineînțeles că aceste declarații trebuie să fie urmate de acțiuni concrete din partea Rusiei. Și ajung la ultimul punct, calea înainte. luăm în considerare recomandările Parlamentului European. Am luat notă și de măsurile restrictive aplicate în Statele Unite. În acest context este foarte important să luăm notă că utilizarea sancțiunilor ca instrument în Statele Unite și în Uniunea Europeană este diferită și de asemenea mediul politic în care lucrăm este diferit. După cum au spus și alții, măsurile restrictive sunt un instrument foarte sensibil care trebuie să fie folosit doar în anumite cazuri excepționale în conformitate cu uh, liniile directoare ale Uniunii Europene pe care le-am stabilit chiar noi. Deci este un instrument care pot, trebuie să fie folosit doar ca ultimă măsură. Acestea fiind spuse, consider că va trebui să continuăm să menținem presiunea uh, aplicată în legătură cu acest caz și cazuri similare. Va trebui să utilizăm toate instrumentele pe care le avem la dispoziție și va trebui să ne asigurăm că vom examina acest caz în contextul mai larg al mediului politic, politic și social din Rusia care ne preocupă și care a fost discutat cu dumneavoastră și uh, în legătură cu care deja s-au făcut pași. Vă mulțumesc. Doamna Cristina Oiuland, ca raportor, aveți cuvântul în concluzie. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a ajunge la concluzii, aș dori să îi Aș dori să-i pun o întrebare suplimentară domnului Pulci în legătură cu ce se va întâmpla și ce va face în mod concret Serviciul European de Acțiune Externe. Dacă el va, a spus că va continua să folosească măsurile actuale, în acest context nu răspunde inițiativei Parlamentului European și recomandarea pe care o discutăm aici nu menționează doar măsurile existente. Deja am încercat să folosim aceste măsuri timp de mulți ani. Este vorba de ceva cu totul diferit uh, și Serviciul European de Acțiuni Externe ar trebui să ia în considerare în mod foarte serios acțiuni suplimentare. Aș dori să uh, ca domnul Puci să ne împărtășească mai mult dintre ideile Uh, pe care le are Serviciul European de Acțiune Externe. Da, domnul Puș, dacă dorește să răspundă. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. După cum am spus, vom studia în amănunt recomandarea Parlamentului European odată ce va fi adoptată și în lumina recomandărilor vom uh, gândi următorii pași. Vom continua să exercităm presiunea asupra Rusiei și să folosim instrumentele de care dispunem în acest moment. Nu pot, nu pot să speculez în legătură cu alți pași, pentru că aceștia implică statele membre și este vorba de decizii politice. Eu, colegă, I, I Mulțumesc. Mulțumesc. Vă reamintesc că votul va avea loc mâine. Mulțumesc, domnule președinte. Atunci, în concluzie, în primul rând, mulțumesc tuturor colegilor care au lucrat împreună cu mine și care continuă să lucreze pe această problemă. Pentru a răspunde la întrebarea domnului Tarant, uh, pașii cei mai importanți pe care guvernele statelor membre ar trebui să-i facă După, noi sperăm că această recomandare va fi adoptată în plenară și că grupurile politice vor coopera. Este o problemă transpartinică, nu ține doar de un grup politic sau altul. Cred că noi, ca eurodeputați, avem la dispoziție o serie de instrumente pentru a îi influența pe colegii noștri din parlamentele naționale, pe de o parte, dar ar trebui să fim și pregătiți să uh, exercităm presiune asupra guvernelor naționale. Așadar, uh, vom colabora și cu Serviciul European de Acțiuni Externe mai mult în acest sens. Vă mulțumesc. Următorul punct este situația din Siria. Și îi Urez bun venit domnului, domnului Hug Mingarelli, director general al Serviciului European de Acțiuni Externe pentru Africa de Nord, Orientul Apropi- Apropiat, Peninsula Arabică, Iran și Irak. I can't, I can't live without you. you crush my heart. <laughs> Colleague, Stimați colegi, vom discuta în legătură cu situația din Siria. L-am invitat pe domnul Hugh pe domnul Hughes Mingarelli și pe domnul Selim Yenel, ambasadorul Turciei, un stat care este foarte Uh, preocupat în legătură cu situația din acest conflict. Populația civilă a suferit foarte mult și riscul uh, de instabilitate crește. Comisia Independentă de Anchetă pentru Siria a emis un raport ieri și scara și frecvența încălcărilor drepturilor omului din Siria a crescut în mod semnificativ. Au fost ucise 19.000 de persoane, în special civili, și atacurile nediscriminatorii împotriva civililor au loc în fiecare zi. Nu este doar o criză umanitară tragică, în care populația civilă și refugiații au nevoie de protecție și asistență se solicită ca Uniunea Europeană să elibereze 50 de milioane de euro în finanțare umanitară pentru populația civilă din Siria. Este vorba de o criză care are nevoie de o soluție politică urgență, urgentă, avem nevoie de o tranziție democratică în Siria, nu doar pentru uh, Siria, ci și, și pentru stabilitatea întregii regiuni. Îi dau cuvântul domnului Mingarelli, director general al SAE pentru a ne împărtăși opinia Serviciului European de Acțiune Externă în legătură cu situația din Siria și linia politică ce trebuie să fie urmată. Mulțumesc, domnule președinte. E o plăcere să putem participa la această dezbatere a Comisiei de Afaceri Externe. Într-adevăr, e vorba de uh, caz tragic, dramatic. După cum știți, reprezentanții se au un obiectiv dublu. Pe de o parte, de a pune capăt cât mai repede posibil masacrului și, așa cum ați spus și dumneavoastră, să calculăm numărul de morți, ne înspăimântăm, deci peste 6.000 de persoane. Peste 6.000 de persoane și-au pierdut viața de la începutul masacrului. În alta reprezentantă a organizat activitatea în jurul a nouă axe prioritare pe care le voi evoca. În primul rând, pentru a încerca să ușurăm suferința populației, ar trebui să ne creștem ajutoarele umanitare. Știți cu siguranță că până acum Uniunea Europeană este principalul donator cu o sumă totală de 222 milioane de euro. Deci UE este principalul donator uh, cu 222 milioane de euro, însă nu sunt suficienți acești bani. Comisia a hotărât să-și crească, să crească eforturile în zilele următoare pentru a ajuta atât persoanele strămutate în interiorul țării, cât și refugiații din cele trei țări vecine, Iordania, Liban și Irak. Deci va, se va spori efortul în perioada următoare. Pentru a fi eficienți, trebuie să coordonăm, bineînțeles, ajutarele oferite de diferiții donatori. Și probabil la New York săptămâna viitoare, pe lângă adunarea generală, se va face o reuniune a donatorilor. Comisara Georgeva va prezida această reuniune. E o reuniune la care se vizează creșterea ajutoarelor prin mobilizarea unor donatori suplimentari, țările din Golf, care până acum nu au fost la înălțimea așteptărilor, și pe de altă parte se dorește să se crească coordonarea pentru a ne asigura că asistența umanitară va fi eficientă. Știți că vine iarna și pe timp de iarnă suferințele refugiaților și strămutaților sunt și mai mari. Deci de aceea va trebui să facem mai mult și să acționăm mai bine pentru a ușura suferințele acestor oameni. Acum, sprijinul față de țările vecine. Deci, pe de o parte, trebuie să fie un sprijin umanitar, deoarece în Turcia și în Iordania există oameni în tabere de refugiați, în Liban și în Iordania există refugiați în orașe și aceștia au nevoie de ajutor, însă, de asemenea, trebuie ajutate țările vecine, mai ales uh, Libanul și Iordania, să facă față riscului de destabilizare politică. Iordania și Libanul, din motive cunoscute, sunt țări fragile. De aceea trebuie făcut cât mai mult pentru ca afluxul de refugiați să nu sporească instabilitatea politică de acolo. Asta vom face și în săptămânile următoare vom încerca să ajutăm Iordania și Libanul să oferim asistență esențială în domeniul sănătății și învățământului, pentru a-i ușura pe acești oropsiți care s-au refugiat la ei. Și colaborând cu autoritățile de la Beirut și de la Anan, vom face tot posibilul pentru... Aman, mă scuzați, pentru ca afluxul de refugiați să nu uh, înrăutățească situația. Acum, sprijinul față de ONU. Reprezentantului comun uh, ONU și a Ligii Arabe, domnul Lacrab. Știți că sprijinul de care a beneficiat domnul Kofi Annan uh, va fi acordat și domnului Lahtrab Brahimi. Va avea loc o reuniune uh, în altă reprezentante cu dumnealui la mm, New York. De asemenea, l-am înștiințat că noi ne dorim o menținere a prezenței ONU la Damasc, iar delegația noastră încă este deschisă acolo, precum și trei ambasade, ambasade ale statelor membre. Și toate acestea vor fi la dispoziția domnului Brahimi pentru a-l sprijini. Deci noi îl vom sprijini pe acest reprezentant comun, pe domnul Brahimi. Acum, al patrulea ax, opoziția. Unul din motivele pentru care acest conflict durează atât de mult este faptul că opoziția e fragmentată. Știm cu toții de ce. Și deja de luni de zile, în, alti, în alta reprezentantă a luat legătura cu reprezentanții opoziției pentru a-i convinge să formeze o platformă comună, pentru a elabora împreună un proiect pentru perioada de după căderea lui Assad. Deci, noi știm că ei reprezintă ideologii politice și confesiuni diferite, deci au dreptul să-și păstreze caracterul individual, însă dacă vor să aibă un impact asupra tranziției, au nevoie de o platformă comună, așa cum s-a făcut uh, în Libia. Am organizat mai multe reuniuni cu principalele partide de opoziție, cu Consiliul Național Sirian, mai ales le-am cerut să elaboreze o platformă comună, le-am spus că le punem la dispoziție competențele și experiența noastră și de asemenea sprijinim pe deplin Liga Arabă care a întrunit la Cairo de mai multe ori pe principalii reprezentanți ai opoziției pentru a-i ajuta să construiască o platformă comună bineînțeles, îi cerem opoziției să liniștească toate minoritățile. E important ca mai ales creștinii, alauiții și druzii să știe că după căderea lui Assad nu va avea loc o vânătoare de vrăjitoare. Trebuie să se știe că procesul de tranziție va fi un proces inclusiv care va face apel la toată lumea, indiferent de confesiunea religioasă. Și un alt ax este cel al întreruperii surselor de aprovizionare a, a regimului. Și pentru asta au existat deja 11 runde de sancțiuni. Miniștrii de externe s-au reunit în Cipru acum o săptămână aproximativ și ne-au cerut să ne gândim la o serie suplimentară de sancțiuni la care lucrăm acum. Deci vom încerca să ne asigurăm că acest regim nu va mai fi aprovizionat, că nu își va mai putea uh, menține această mașină uh, ucigătoare. Acum, partenerii. Știți că s-au reunit mai multe foruri pentru a încerca să elaborăm modalitățile de tranziție politică. A existat cea reuniune Prietenii Siriei. A avut loc o reuniune la Ankara sau la Istanbul, la Paris și probabil va avea loc o altă reuniune la New York a grupului, uh, a nucleului acestui grup, Prietenii Siriei, sub uh, auspiciile secretarului de stat american. De asemenea, și la Geneva s-a reunit uh, acest grup, a elaborat un grup cu mai multe puncte cu, și au participat uh, acolo și țări care nu prea sunt de acord cu noi, cu Rusia. Nu s-a dat o urmare procesului de la Geneva, însă cred că ar trebui totuși să-l menținem. Mai este și inițiativa domnului Morsi, președintele Egiptului, care a încercat să alcătuiască acel quartet pentru Siria, pentru a elabora o tranziție politică care să-i permită lui Assad, într-un mod sau altul, să predea puterea. Acest grup s-a renuit la Cairo, Arabia Saudită nu a participat. Motivul oficial a fost că ministrul de externe, prințul al Faisal, este bolnav, însă pe lângă boala prințului cred că există și alte motive care explică absența saudiților. Însă, în orice caz, inițiativa domnului Morsi e o inițiativă care merită urmărită. Deci când ai Arabia Saudită, Egiptul, Turcia și Iranul, îți dai seama că sunt țările care într-adevăr pot trage pârghile pentru soluționarea acestui conflict. Deci e important să păstrăm legătura cu această inițiativă și trebuie să urmărim îndeaproape ce anume se discută în cadrul acestui for. Există un al șaptelea ax pe care trebuie să-l urmărim îndeaproape, așa cum ne-au cerut mai multe state membre. Acesta are de-a face cu responsabilitatea și impunitatea criminalilor. Am spus-o de mai multe ori și doamna înalt reprezentant a spus-o că nu trebuie să existe impunitate. Mai multe state membre ne-au cerut deja să sesizăm Curtea Penală Internațională. Și aici există clar o dezbatere, există opinii divergente. Unii spun că uh, ne-am dorit o tranziție politică, Assad să predea um, puterea liniștit, însă dacă îi spui că își va termina zilele într-o închisoare de la Haga, cu siguranță acesta nu va renunța la putere. Deși deocamdată nu există o poziție comună în cadrul Uniunii Europene și Totuși, ceea ce e sigur, și doamna Ashton a spus-o clar, nu va exista impunitate pentru cei care au săvârșit crime de război și crime împotriva umanității. Și știți că s-a creat în cadrul Consiliului European a Drepturilor Omului de la Geneva o comisie care a tras niște prime concluzii și în acestea se spune clar că există indicații că s-au săvârșit crime împotriva umanității și crime de război de către regimul lui Assad. Domnul Piniero conduce această comisie, dar să nu uităm că nici opoziția nu e cu mâinile uh, curate. Nici ei nu au fost prea drăguți, să zic așa. Un al optelea ax, să lucrăm cu partenerii pentru a pregăti perioada de după căderea lui Assad și în cadrul grupului Prietenii Siriei avem un subgrup care se ocupă de reconstrucție. E co prezidat de Germania, un grup care s-a reunit deja de două, trei ori. UE și are locul acolo, SEA-ul participă. Vrem să evaluăm daunele cauzate de aceste 18 luni de conflict și vrem să avem să știm care vor fi bazele reconstrucției economice, relansării economice, pentru a nu fi luați prin surprindere după căderea lui Assad. Deci lucrăm din răsputeri cu toate părțile implicate. Și acum ultimul ax al nouălea, Consiliul de Securitate ONU. În privința aceasta există foarte multe frustrări, deoarece Consiliul de Securitate ONU nu a reușit să adopte o rezoluție, știm cu toții din ce motiv. Însă ar fi important să existe o rezoluție care să condamne clar regimul lui Assad și să îl someze să pună capăt acestor masacre. Știți cu toții, din punctul de vedere al dreptului internațional, de ce e important să avem o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU. Să știți că două state membre permanente în Consiliul de Securitate se opun și în rândul țărilor BRICS sunt niște țări care nu prea sunt convinse de nevoia de a avea această rezoluție, de aceea doamna Ashton um, menține tot timpul uh, contactele cu domnul Lavrov și cu ministrul de externe rus pentru a încerca să ajungă cu ei la o poziție în comun pentru ca uh, Consiliul de Securitate să poată adopta o rezoluție. Deci, iată diferitele domenii Uh, diferite diferitele fronturi pe care activează doamna Ashton și serviciile sale. Însă nu e suficient. Masacrul continuă, știm că trebuie făcute mai multe, însă există niște obstacole clare. Însă cu ajutorul dumneavoastră și cu ajutorul sfaturilor dumneavoastră sperăm să putem depăși toate aceste obstacole. Vă mulțumesc, o prezentare excelentă care de obicei. Domnul ambasador, avem nevoie de ajutorul dumneavoastră când vom discuta situația refugiaților sirieni la granița cu Siria, impactul populațiilor de refugiați în Turcia, țara dumneavoastră, vrem să știm de asemenea ce crede guvernul turc în legătură cu oprirea masacrului din Turcia și promovarea unei adevărate tranziții către democrație. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Este o privilegiu să adresez câteva cuvinte aici în Comisia noastră în Parlamentul European. Nu voi repeta ce a spus antevorbitorul meu, dar vreau să reau totuși câteva din ideile sale și vă voi spune cum vedem noi situația și efectul acestei situații asupra Turciei. Odată avem o îngrijorare față de Siria și toată regiunea și odată avem preocupări legate de propria noastră țară, Turcia. Toată lumea știe că situația nu se va îmbunătăți, ci se va înrăutăți zilnic. Fiecare zi avem rapoarte despre atrocități, despre ucideri, despre cazuri de omor și acest lucru este frustrant. Regimul este din ce în ce mai disperat și asta este o sursă de îngrijorare pentru noi, pentru că nu putem prevedea ce vor face uh, în viitor. Uh, deci uh, trebuie să ne gândim la diferite opțiuni de reacție. Ne îngrijorează ce se va întâmpla după ce toată această atrocitate va, se va încheia. Am văzut ce s-a întâmplat în alte țări din regiune, deci trebuie să fim pregătiți pentru scenariul de apoi. Există posibilitatea unor uh, conflicte și diviziuni uh, pe criterii etnice, pe criterii de credință, deci iată că avem uh, îngrijorări împărtășite. Avem deocamdată peste 8.000 de refugiați uh, sirieni în țara mea și imediat voi reveni la situația lor. Acum, noi dorim ca Siria să fie intactă. Integritatea teritorială pentru noi este foarte importantă. Trebuie să avem și un plan de tranziție fezabil pentru ceea ce va urma după regimul Assad. Și nu vrem niciun soi de uh, diviziuni uh, indiferent de tipul lor în această țară. În ce privește opoziția, este nevoie de mai multe eforturi pentru a realiza o unire a acestei opoziții. Acum trebuie să realizăm că niciodată în această țară n-a existat înainte vreme o, o opoziție, deci e dificil să creezi o opoziție acum. Foarte mulți sirieni uh, trăiesc în afara Siriei, uh, cei care încă luptă împotriva regimului au probleme de comunicare cu cei din afară, Acum, voința noastră este să-i putem include pe toți. Poziția trebuie să fie inclusivă, să permită uh, includerea tuturor grupurilor uh, și facțiunilor din țară. S-au consemnat progrese, dar uh, este nevoie de mai mult timp și sperăm că lucrurile să se desfășoare mai repede decât până acum. În ce privește comunitatea internațională, evident că toată lumea este împotriva acestor uh, atrocități, dar uh, avem mâinile legate, pentru că uh, Consiliul de Securitate al ONU, din păcate, nu acționează așa cum ar trebui. Noi am cerut, de exemplu, mai multe acțiuni, nu neapărat sancțiuni, dar acțiuni de protejare a civililor. Pentru că există mii și mii de refugiați intern, după cum se știe. Dar știți și dumneavoastră că există țări care se opun astfel de măsuri. Noi sperăm că în cele din urmă Uh, vor, își vor da seama că trebuie să se alăture uh, uh, celor drepți în această situație. Există în total peste 80 de persoane fără adăpost. Cândva cifra s-a ridicat chiar la 120, dar unii dintre refugiații interni au putut reveni. Avem 12 tabere Uh, și altele sunt în cale de a fi construire. Uh, deocamdată uh, avem capacități pentru a gestiona 6.000 de oameni și ne pregătim să primim în jur de 20.000. Se apropie apoi iarna și cu siguranță Uh, că uh, va fi mai greu, chiar dacă lumea de obicei uh, asociază Turcia cu temperaturi calde, dar asta pe timpul verii. Pe timpul iernii temperaturile sunt foarte scăzute. Și deci trebuie să ne gândim încă de acum, să ne pregătim pentru o ședere îndelungă a acestor persoane la noi. Acolo, în acele tabere, trebuie să oferim servicii sociale, servicii educaționale. Deci încercăm să facem tot ce ne stă în putință în această privință și uh, avem deja peste 200 de milioane de dolari um, alocați. Uh, nu toată lumea se află însă în tabere, pentru că unii au uh, rude în Turcia, în alte țări și aceste rude îi adăpostesc. Cu tot ajutorul, Comitatea Internațională încă nu s-a angajat suficient nu doar Turcia trebuie să se angajeze aici, ci întreaga comunitatea internațională ar trebui să eh, lucreze mai mult. Suntem în legătură cu un altul comisariat pentru drepturile omului al eh, Națiunilor Unite. Eh, salutăm orice ajutor, inclusiv din partea Uniunii Europene, care ar putea fi alocat. Și momentan ajutorul pe care îl primim din partea unor state individuale este, este mult prea modest. Ne avem nevoie de mai mult. Uh, deocamdată gestionăm o situație, dar, dar trebuie să ne pregătim pentru mai mulți oameni și care vor sta mai mult decât acum la noi. Trebuie să ajutăm apoi și pe siriene din zonele de frontiere, înainte ca aceștia să spărăsească țara natală. Noi încercăm să asistăm chiar la frontiera dintre Turcia și Siria, uh, să le oferim hrană, uh, alte bunuri de care au nevoie. Deci eforturile noastre sunt uh, continue. Una din îngrijorările noastre majore este cea cu privire la creșterea terorismului. Siria nu doar adăpostește, ci chiar asistă membrii PKK și vor încerca uh, și, și, acești, uh, și regimul sirian va încerca prin uh, acești rebeli să, să facă rău Turciei. Deci nu vorbim doar de o criză umanitară, ci vorbim și de o situație, o criză a securității statale. Pentru a interveni în Siria avem nevoie de Națiunile Unite Orice sancțiuni uh, care ar urma să fie impuse Siriei trebuie să fie autorizate de Consiliul de Securitate al ONU. Altfel nu sunt valabile. Situația, să știți, că este uh, cât se poate de gravă uh, și mâinile noastre sunt legate până la urmă. Ne-am dorit să putem face mai mult, atât putem să facem, trebuie să facem mai mult. Eh, sigur că opoziția se organizează, dar și noi trebuie să o ajutăm și pe aceasta. Observăm atrocități peste tot eh, în jur. Este dificil să înțelegem ce se petrece de fapt. Informațiile noastre sunt din eh, ce în ce mai limitate pentru că ne-am retat și personalul diplomatic din, de la ambasadă și, și noi trebuie să ne bazăm pe raportările din presă. Situația cu siguranță nu va fi una mai bună și și pot să vă spun că nu se poate compara această situație cu cea din Africa de Nord, pentru că aici avem impresia că lucrurile mai pot continua mult timp și asta ne îngrijorează și mai mult și ar trebui să îngrijoreze întreaga Europa. Deci trebuie să acționăm cât se poate de repede uh, și evident vă stau la dispoziție pentru orice întrebări și comentarii. Mulțumesc. Una listă de... Mulțumesc. Am o listă cu patru vorbitori. Acum uh, nu avem prea mult timp la dispoziție, punem, uh, stabilim uh, două minute pentru fiecare vorbitor. Și eu vreau să mai pun două întrebări și încerc să mă limitez. Deci încep chiar acum o întrebare la adresul adresa domnului Mingarele. Vorbeați de diviziunile din cadrul Uh, opoziției. Uh, grupurile uh, opoziționale nu sunt foarte bine delimitate. Vreau să întreb dacă există, ați, ați constatat o disponibilitate de cooperare, în ce domenii ar exista această disponibilitate? Pentru că um, în momentul în care în Libia, de exemplu, a fost alungat uh, Muammar Gaddafi, uh, a existat un oarecare vid și opoziția a fost foarte divizată, n-a existat un consens național. Și apoi vă întreb, ce rol joacă Al-Qaeda în această situație, pentru că se pare că Al-Qaeda crește în această regiune. Și apoi am o întrebare și pentru domnul ambasador. Excelență, uh, ați vorbit implicit și de posibilitatea unei intervenții militare. În ce măsură Credeți că statele arabe ar fi dispuse să intervină, de exemplu, prin uh, stabilirea unei uh, interdicții de survolare? Și acum, uh, doamna Gomes, un minut și jumătate, vă rog. Mingarelli, thank you first. Domnule Mingarelli, vă mulțumim pentru declarația făcută. Vreau să vă întreb dacă dacă putem oferi uh, domnului uh, Brahimi, pe lângă sprijinul logistic, și un sprijin politic. O a doua, o a doua întrebare. Uh, Iranul susține regimul Assad. Ne angajăm în vreun fel cu Iranul în a scăpa de Assad? Facem ceva în direcția aceasta? Și în al treilea rând, Oare, oare facem ceva în a reforma structura uh, Consiliului de Securitate? Pentru că uh, impasul uh, structural la Națiunile Unite este foarte clar ilustrat de cazul Siria și aici, sigur, trebuie atinse drepturile de veto pe care Rusia și China, în special Rusia, și le exercită. Ce se întâmplă cu Brazilia și India? Dacă am dacă am uh, acționat pe, la ce, pe lângă, am intervenit pe lângă aceste țări pentru extinderea Consiliului de Securitate, atunci poate raportul de forțe s-ar schimba. Uh, domnule ambasador, uh, țara noastră este și mai periclitată decât altele. Vorbeați de posibilitatea intervenției militare. Credeți că uh, nevoile dumneavoastră se limitează sau se îndreaptă înspre echipamentele de eh, asigurare a unei interdicții de zbor, de survolare? Iar în ce privește problema PKK, credeți că acum se consolidează opoziția și unitatea curdă? Grazie, președinte. Romero Lopez, mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să-i mulțumesc domnului Mingarelli pentru explicațiile date și aș vrea să-l întreb Următorul lucru. Credeți că se face tot posibilul, într-adevăr, pentru a pune capăt acestui masacru. Avem convenția de la Geneva, care nu e respectată. Chiar dacă e să ne gândim numai la refugiați și la strămutați, nici în ceea ce privește prizonierii de război, nici în ceea ce privește civilii, nimic nu e respectat. E o convenție semnată de multe țări. Avem dreptul umanitar internațional, un, însă nu se face nimic în această privință. Parcă, parcă ne-am întors pe vremea barbariei, ca și cum n-ar exista nicio convenție ca cea de la Geneva. Deci cum se face când nu există nicio rezoluție pentru a cere respectarea dreptului umanitar internațional? Sunt țări care poate nu sunt de acord să nu facă o rezoluție, însă nu au cum să uh, refuze să participe la o rezoluție care să ceară respectarea dreptului uh, umanitar internațional, eu cred că ar trebui să se acționeze în primul rând pe acest front pentru a pune capăt masacrului la adresa civililor. Poate că dacă am insista pe acest front, am fi mai eficienți. Ce se întâmplă când o țară încalcă Convenția de la Geneva? Ce soluție are prevăzute ONU? <laughs> Nu e o scuză să spui că și, o, și opoziția comite atrocități. Pentru asta există filozofia războiului. Asta e întrebarea. Doamna Lözing. Please. Ja, vielen Dank. Vă mulțumesc. Sunt de acord cu antevorbitoarea mea. Masacrele trebuie preîntâmpinate cu orice preț și în același timp toate aceste masacre trebuie condamnate. Nu sunt de acord cu observația că uh, nu, nu este atât de relevant că faptul că și din partea opoziției se comit uh, masacre și uh, cazuri de abuz. Uh, înțeleg că există grupări diferite în opoziție. În acest, și cu toate acestea se vorbește de opoziție și de regim. Nu cred că este uh, uh, corect. Uh, dar vreau să întreb că, într-adevăr, nu mai întrevedeți nicio soluționare prin negocieri în ziarul Süddeutsche Zeitung de ieri s-a publicat un uh, articol în care se spune că înaltul comisar pentru drepturile omului a uh, acuzat Siria de grave încălcări uh, ale drepturilor omului se vorbește acolo de masacre, de recrutarea de copii soldați, de o serie de atrocități pe care nici nu vreau să le înșir aici. Deci întrebarea se pune care este opțiunea spre care ne îndreptăm. Se vorbește și despre intervenție militară. Eu cred că nici nu trebuie să vorbim momentan despre, despre cine ar putea participa la o astfel de intervenție, dar trebuie să știm uh, cum uh, ar putea să se contureze o astfel de intervenție. Azi dimineața am avut o întrevedere cu uh, delegați din Arabia Saudită care au spus foarte clar că susțin toate forțele islamice și islamiste. Deci, încă o dată o întrebare insistentă. Ce perspectivă democratică aveți în vedere și ce soluții întrevedeți. Mulțumesc. Lagi Gheorghiu. Lagi Gheorghiu. One minute and a half. Un minut și jumătate, vă rog. Θα ήθελα και εγώ καταρχήν να καταγγείλω με τον πιο έντονο. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să condamn masacrul care are loc și este comis zi de zi în Siria, în special împotriva populației civile, a copiilor și femeilor. Eu sper din tot sufletul că va exista o soluționare a aceste, acestei probleme. Din păcate, nu există o uniune, o unitate între uh, Uh, forțele, grupurile de opoziție. Deci este dificil să întrevedem o soluție. Am uh, o întrebare atât pentru domnul ambasador uh, cât și pentru domnul Mingarelli. Dacă în Siria avem opoziția care este confruntată cu uh, uh, regimul Assad, trebuie să recunoaștem că și în Turcia există o parte a populație, vorbesc aici despre regelii PKK, care sunt tratați uh, de uh, guvern uh, exact cum sunt tratați rebelii de către guvernul Assad din Siria. Deci unii zic că este opoziția rebelă, alții se consideră luptători pentru libertate. Deci poți fi în același caz, uh, poți fi în același timp uh, pentru opoziție și uh, să reprezinți un guvern cu metode similare? Bardzo, panie przewodniczący. Domnul Lizek. Bardzo dobrze, że rozmawiamy o... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că vorbim despre viitor Mă bucur că am auzit ceea ce a spus domnul Mingarelli. Însă situația de astăzi este că trebuie să oprim aceste masacre cât de curând posibil, pentru că este vorba de o adevărată tragedie. Conflictul între regimul Assad și opoziție a escaladat a ajuns atât de departe încât pare că poate să fie terminat doar prin intervenție militară. Întrebarea mea este următoarea. Știm câte persoane, câte echipamente, câte muniție are la dispoziție președintele Assad și dacă este susținut din punct de vedere militar. Primește muniție sau alt ajutor din exterior. Și, și întrebarea mea pentru domnul ambasador este următoarea. Care este situația controlelor de frontieră între Siria și Turcia, partea graniței din partea siriană este încă sub controlul guvernului sau este controlată de opoziție, de rebeli. și cum este implicată armata turcă. Doamna Alida. Aș dori să mulțumesc uh, ultime, ultimilor doi antevorbitori. Uh, întrebarea mea pentru domnul Mingarelli este următoarea. Atunci când evaluăm intervenția Uniunii Europene în nordul Africii, după primăvara arabă, constatăm că se apropie toamna arabă. Există, după Revoluția arabă, lucrurile se, par că, se pare că iau o altă întorsură. Întorsătură. Dacă ne uităm ceea ce s-a întâmplat în Libia. În Libia acum există 150 de grupuri militare care au împărțit statul, care uh, fură, care jefuiesc, care se dedică celor mai grave crime. Stimate domnule ambasador, cunoașteți situația. Cine sunt cei care furnizează arme și echipamente celor două părți? Este deja un război civil și în mod sigur există cineva care alimentează cele două părți. Spuneți că suntem cu mâinile legate, însă ce putem face mai mult? Ce se va întâmpla după Assad? Se va întâmpla la fel ca și în Libia? Sau uh, vom vedea, sau va fi ca și în Tunisia, doar Egiptul pare că să-și găsească o voce proprie. Trebuie să sperăm la o evoluție a situației. Doamna Francisca Brandner. Mulțumesc și trebuie să spun că nu am fost aici de la începutul prezentării pentru că am avut o întâlnire cu oficialii libieni. Deci, îmi cer scuze dacă vă pun o întrebare la care de- deja ați răspuns. În legătură cu refugiații, am auzit foarte multe zvonuri că Uniunea că ajutoarele prin Crucea Roșie din Uniunea Europeană nu ajung ac- în Siria, ci ajung undeva în Egipt. Este vorba de zvonuri. Am auzit că uh, rolul Semiliunii Roșii acolo ar putea să fie problematic, însă se pare că ajutorul nu prea ajunge la fața locului. Cred că datele din regiune s-ar crește, s-ar schimba foarte mult dacă Israelul și-a deschide granițele pentru refugiați. Nu cumva ar trebui să, sus- să cerem sau să introducem această idee. Asta ar schimba foarte mult dinamica de la fața locului. Ce părere aveți? Ar fi uh, un lucru bun sau nu? Două întrebări, așadar. Domnul, mulțumesc, domnul Sala Franca ultima intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Adevărul este că am avut o dezbatere foarte interesantă săptămâna trecută în plen în legătură cu această problemă cu un alt reprezentant, unde am dat dovadă de toată frustrarea pe care ne-o provoacă situația din Siria. Eu consider că situația din Consiliul de Securitate și problema Uniunii Europene faptul că trecem printr-o criză economică, o criză de încredere și faptul că în Statele Unite există o campanie electorală, toate aceste lucruri duc la o situație în care fiecare dintre cele două părți vede că nu poate să se rezolve situația printr-o intervenție internațională. Opoziția vede că are o susținere regională, însă care, care însă nu s-a materializat și că uh, în același timp oamenii continuă să moară, mobilizăm foarte mari cantități de ajutoare umanitare. Nu trebuie să ne limităm la Crucea Roșie Internațională, trebuie să luăm măsuri concrete. Ar trebui să uh, putem face un cordon umanitar, cum au încercat-o să o facă statele membre, să încercăm să susținem o interdicție de survolare. Am văzut diverse declarații în legătură cu înarmarea ambelor părți și eu, mie mi se pare vital să susținem Turcia în lupta împotriva PPK, eh, PKK și lupta împotriva grupurilor armate. Nu trebuie să lăsăm toate consecințele negative pe uh, umerii Turciei. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Mingarelli. Aveți cuvântul, șapte minute, opt minute. Mulțumesc eurodeputaților pentru toate aceste întrebări foarte interesante care se referă la problemele cele mai importante, pentru că dincolo de participarea la un grup sau altul, dincolo de contactele între noi, vorbim despre strategii politice care nu sunt simple. Întrebarea dumneavoastră, domnule președinte, în legătură cu voința diverselor grupuri din opoziție de a coopera. Există o uh, fragmentare pe mai multe linii. O primă linie este opoziția internă și externă, care nu uh, au poziții coincid, aceleași poziții. A doua diferență este pentru cei care susțin opoziția armată și care nu consideră că mai este posibilă o soluție negociată și cei care consideră că uh, totuși, prin anumite presiuni, încă mai este posibil să se negocieze. Aceasta este o diferență importantă. A treia diferență este între uh, religii. Așadar, este, eu nu cred că este imposibil să se găsească o platformă comună, însă aceste grupuri ar, put, ar trebui să pună negru pe alb uh, Uh, bazele unui, unui proiect politic după Assad. Așa, pe asta lucrează Liga Arabă, pe asta lucrează și Turcia, care are numeroase contacte cu multe grupuri din opoziție. Mai sunt și anumite state membre care lucrează pe un asemenea proiect și în alta reprezentant care deja a organizat întâlniri cu diverse grupuri ale opoziției și care continuă dialogul cu aceste grupuri. Nu ne aflăm încă în punctul de a fi găsită o platformă uh, comună, însă în ciuda diferențelor reale care există, cred că vom, se va putea ajunge la o platformă comună. Este vorba de o simplă speculație, nu neapărat mă bazez pe fapte, însă nu pot să vă ofer mai mult în acest moment. În legătură cu întrebarea doamnei Gomez Abu Ibrahimi. A, și m-am întrebat și în legătură cu Al-Qaeda. Eu nu dețin informații în acest sens, pe baza rapoartelor pe care le citesc, se spune câteodată că există celule Al-Qaeda care existau înainte în Irak și care acum s-ar fi deplasat în Siria, însă nu pot să confirm sau să infirm aceste date serviciile pe care le, reprezint, nu pot să vă dau mai multe, nu pot să vă dea mai multe informații în acest sens. Doamna Gomez Abul al Ibrahimi doamna înalt reprezentant a spus că, acest, că Abu Ibrahimi poate să primească susținere multiformă dacă are nevoie de susținere logistică. Aceasta poate să-i fie acordată în al doilea rând. Dacă are nevoie de ajutor politic, de orice fel, acest ajutor politic este mobilizabil în orice moment. Și în final, doamna înalt reprezentant vrea să împărtășească propria sa analiză a conflictului și de aceea va avea o întâlnire uh, săptămâna viitoare. Iranul. Înalta reprezentant a avut multiple contacte și cu Iranul în calitate de reprezentant al, reprezentant al comunității internaționale în legătură cu energia nucleară, are contacte uh, Uh, numeroase și recente cu domnul Jalili. Și nu se vorbește doar de, despre dosarul nuclear. De asemenea, are și puncte de contact cu irachienii. S-a întâlnit cu ministrul pentru de externe Zebari și se va reîntâlni cu el săptămâna viitoare la New York. Are un contact apropiat cu Iranul, așadar președintele egiptean Morsi a vizitat Bruxelles săptămâna trecută, a, s-a întâlnit cu liderii europeni. Deci nu există nicio uh, întoială că înaltul reprezentant transmite uh, mesaje Iran, Iranului pentru a contribui la rezolvarea pozitivă a conflictului din Siria. În ceea ce privește uh, reforma Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, poate că într-un alt format Consiliul de Securitate ar putea să cadă de acord în legătură cu subiecte cum ar fi Siria. Însă, această dezbatere depășește cu mult cadrul Siriei și uh, nu pot să răspund la această întrebare. În legătură cu convențiile de la Geneva, acestea nu sunt respectate. V-am spus că Comisia de Cercetare Internațională care a fost înființată de către ONU a spus că are motive întemeiate să, să creadă că există acolo crime de război și crime împotriva umanității. Faptul că opoziția nu are întotdeauna mâinile curate, asta nu pune pe plan de egalitate regimul Assad și opoziția. Nu am spus acest lucru Responsabilitatea pentru masacre uh, aparține regimului Assad, însă trebuie să spunem și opoziției că există lucruri care nu trebuie să se întâmple. Dacă se vorbim despre tortură și de retratamente, trebuie să spunem și acest lucru. Dacă se încalc, trebuie să reamintim că vor exista consecințe în fața tribunalelor penale internaționale, nu va exista impunitate. Dacă Consiliul de Securitate se va pronunța, cu atât mai bine. Chiar și ministrul de externe uh, al Rusiei, Lavrov, spune că este păcat că există un blocaj și la Consiliul cu China de la Bruxelles, sunt, puteți fi siguri că președintele Barroso și doamna Ashton vor împărtăși părții chineze regretul în legătură cu blocajul de la Consiliul de Securitate. Dacă se mai poate avea în vedere o soluție negociabilă. Unii spun că este prea târziu, că asta a mers prea departe că, dacă, că acum trei luni sau șase luni era posibilă o soluție, dacă, dar că acum este prea târziu. Dacă, dacă este prea târziu, ce mai rămâne? Experții militari, din, printre care mă număr și eu, spun că opoziția este incapabilă să câștige pe termen scurt. Toată lumea spune acest lucru. În al doilea rând, în general se recunoaște că o intervenție militară externă pe termen scurt este foarte puțin probabilă, nu există temei juridic dacă nu există posibilitatea unei intervenții militare și dacă o victorie militară o opoziție nu este posibilă, ce mai rămâne în afară de în afară de uh, de negociere. Este vorba doar de realism politic. Ce se poate face altceva în afară de negocieri? Trebuie să încercăm să mergem spre o soluție negociată, însă dacă vrem să mergem spre Consiliul de Securitate pentru a exista un temei juridic pentru alte acțiuni, trebuie să facem și acest lucru. Ajutorul militar pentru Siria. Nu sunt expert uh, militar și noi nu avem cel mai bun serviciu de informații din lume. Din câte citim și vedem, fără ajutor militar din partea a două state majore, Uh, regimul Assad nu ar fi putut să reziste până acum. Acest lucru este clar. Uh, doamnă, ați spus, m-ați întrebat, m-ați întrebat dacă situația se va înrăutăți în Siria ca și în Libia sau în alte state. Bilanțul mm, primăverii arabe ni se pare nouă că este puțin mai nuanțat. Nu totul este excelent, dar nici totul nu este în totalitate rău. Libia s-a, a reușit să scape de un tiran, a reușit să introducă o tranziție politică care va permite alegeri. Uh, există acum un guvern pe baza unor alegeri care au fost considerate decente. Uh, pentru un stat care a trăit zeci de ani sub dictatură nu este chiar atât de rău aprecierea noastră în legătură cu tranziția politică din statele arabe, eh, fie că este vorba de Tunisia, Libia sau Egipt, nu totul este excelent, ar fi fost naiv să considerăm că tranziția unor state care au fost eh, zeci de ani sub eh, o dictatură va fi una lină. Este foarte clar că există și pași înapoi, însă în mare ni se pare că situația merge în situația cea bună, în direcția cea bună. Dacă Siria va putea să uh, aibă un asemenea rezultat, uh, nu va fi chiar atât de rău. Doamna Brandner, dacă o parte a ajutoarelor umanitare prin Crucea Roșie au fost deturnate, eu pentru prima dată aud uh, despre acest lucru. Voi vorbi cu colegii mei de la ECO dacă aveți informații suplimentare, le preiau pentru a le furniza colegilor de la ECO, însă până acum nu am auzit vorbindu-se despre așa ceva. Nu pot să vă răspund, nu pot să vă infirm acest lucru. În același timp, dacă aveți informații, puteți să mi le dați, le transmit colegilor de la ECO și vom încerca să le examinăm mai îndeaproape. În legătură cu a doua întrebare, dacă trebuie să cerem Israelului să deschidă frontierele. Nu-mi place să primesc asemenea tip de întrebări. Nu știu dacă ar trebui să facem această solicitare. A, însă acest lucru ar pune anumite probleme legate de securitatea statului israelian. Eu pot să raportez această întrebare a autorităților politice. Ne vom gândi împreună cu colegii mei. Voi vom putea spune că doamna Brandner, o eminentă membră a Parlamentului, a pus această întrebare și că trebuie să ne gândim la această posibilitate. Domnule Salafranca, coridor umanitar sau zonă de excluziune aeriană, pentru a introduce o zonă tampon sau coridor uh, umanitar, uh, Uh, acest lucru nu se poate face fără acordul Siriei. Uh, fără acordul Siriei este nevoie de o zonă securizată, asta înseamnă trupe, mandat internațional, uh, mecanism, mecanism juridic, rezoluția a Consiliului de Securitate. Eu, mie nu mi se pare că acest lucru se va întâmpla mâine nu am sentimentul că mâine vom vedea o rezoluție care să autorizeze comunității internaționale, comunitatea internațională să securizeze un coridor umanitar. Nu trebuie să abandonăm ideea neapărat. Situația actuală însă este inacceptabilă pentru că uh, au loc masacre zi, în fiecare zi și trebuie să continuăm să facem mai mult, însă obstacolele sunt reale. Vă mulțumesc! Merci. Euh. Vă mulțumim și noi. Domnule ambasador, excelență, aveți cuvântul pentru răspunsul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Voi încerca să răspund cât mai repede, știu că nu mai aveți timp. Domnul Mingarelli deja a dat multe explicații, deci nu voi repeta ce v-a spus. În ceea ce privește zona de interdicție aeriană și dacă țările arabe pot face mai mult opțiunea militară, zona de interzicție aeriană, au fost deja discutate pe larg. Mulți cred că e o idee bună pentru a face presiune asupra regimului. Ministrul nostru de externe a fost la New York acum câteva săptămâni și a făcut o declarație în care arăta că ar trebui să găsim o cale de a pune capăt acestor uh, bombardamente uh, orbești. Însă știți că la Consiliul de Securitate totul e blocat. N-ai cum să acționezi de unul singur, ai nevoie de o rezoluție a Consiliului Securității pentru a autoriza o astfel de acțiune, așa cum s-a întâmplat și în Libia. Și fără o astfel de rezoluție, nu se poate întreprinde niciun fel de acțiune militară. Orice țară ar face asta, ar fi criticată imediat. Asta e adevărul. Referitor la PKK, am fost oarecum uimit de întrebarea domnului Hagi Gheorghiu. Situația din Siria nu poate fi comparată cu cea din Turcia. Vorbim despre un regim care nu a permis niciun fel de opoziție, a năbușit opoziția. Și ce se întâmplă? Se întâmplă tocmai pentru că opoziția nici măcar nu a putut să existe. Și de altă parte vorbim de Turcia care e destul democrată. Nu trebuie să spun mai multe despre asta. Referitor la activitatea PKK, ceea ce vedem acum nu e întâmplător. PKK-ul e o organizație teroristă recunoscută ca tare de cele 27 state UE și nu îi reprezintă pe curzi. Sunt o organizație teroristă. Așadar, îl felicit pe domnul Salafranca pentru comentariile sale în legătură cu Uniunea Europeană și Turcia. Referitor la controlele la graniță. Da, o parte din graniță este controlată de opoziție pe partea siriană. Alte mm, fragmente granițe sunt controlate de regim. Noi eh, le permitem sirienilor să intre, deoarece aveam un regim eh, fără vize oricum deja, deci sirienilor le ușor să intre pe teritoriul Turciei. Da, într-adevăr, situația e din ce în ce mai asemănătoare cu un război civil. Poate ar trebui să-i spunem război civil, însă asta nu schimbă cu nimic faptul că nu putem interveni, indiferent de cum, se, cum am numit ce se întâmplă acolo. Și domnul Mingarelli a spus foarte clar, în situația actuală nu se poate interveni în această țară. Cum vom schimba însă lucrurile e o altă întrebare. Cred că va trebui să ne bizuim pe opoziție. Singurul lucru pe care îl putem face acum. Opoziția, bineînțeles, trebuie să se organizeze, să unească. Nu putem interveni cu echipamente militare, putem oferi doar asistență umanitară, încercăm să-i ajutăm să se organizeze, să aibă niște reprezentanți uh, cât mai uh, generali, însă nu știu, poate că lucrurile trebuia să o întorsătură foarte rea înainte uh, de a o lua pe o cale mai bună. Nu știu, poate că unele țări uh, vor acționa doar când lucrurile vor ajunge într-adevăr într-o situație foarte gravă. Da, trebuie să-i convingem pe cei care încă sunt reticenți că a venit momentul să acționăm dacă nu vrem ca istoria să ne condamne. Uitați-vă ce s-a întâmplat și cu Bosnia. Ați văzut ce s-a întâmplat și în Ruanda. Nu știu dacă am răspuns la toate întrebările. Oricum și domnul Mingarele a răspuns la majoritatea întrebărilor, însă dacă nu am răspuns la vreo întrebare, vă rog să-mi spuneți. Vă mulțumim, domnilor Mingarele, domnul ambasador, dragi colegi. Vom avea un schimb de opinii informal cu ministrul de afaceri externe din Mali în această sală doar peste câteva minute. Le mulțumesc tuturor!